Vă mulțumesc că ați venit, vom începe ședința noastră. Cu un mic mesaj din partea interpreților întâi, este a 37 de zi de protest împotriva impunerii unilaterale de către administrația Parlamentului a unor condiții de lucru neechilibrate și injuste asupra interpreților. Vă informăm că, din păcate, azi nu vom acorda depășiri. Vă mulțumim. Continuă interpretarea. Tema pe care o abordăm astăzi este foarte aproape de sufletul meu. Ne referim la un fenomen foarte răspândit uh, și anume munca minorilor. Peste 150 milioane de copii între 5 și 17 ani muncesc pentru a supraviețui. În sectorul agricol uh, este cel mai mare număr de copii uh, care muncesc. Aproximativ 2,1 milioane de copii lucrează în lanțul de aprovizionare cu cacao în marele țări producătoare, mai ales Coasta de Filde și Ghana, care acoperă 60% din totalul producției uh, mondiale. Țările care produc cafea și ceai în America Latină și în Asia, de asemenea, sunt afectate de această situație groaznică. Există legislație națională, regională și globală în acest domeniu, însă, din nefericire, legislația aceasta nu are impactul necesar pentru a um, stârpi munca copiilor de pe planeta noastră. acești copii, uh, este neconceput ca în, în secolul al XXI-lea să trebuiască să uh, nu meargă la școală, să nu aibă îngrijirea necesară, să nu se poate juca din cauza că trebuie să muncească pentru a, mun- pentru a își câștiga existența și pentru a-și sprijini familiile. Noi, europenii, avem o, part- o responsabilitate specifică în acest domeniu, deoarece Uniunea Europeană este unul dintre cele mai mari importatori de cacao și cafea de aceea avem un uh, rol uh, important de jucat în lupta împotriva acestor practici în țările care produc cacao și cafea. Trebuie să ne punem întrebarea ce poate fi îmbunătățit. Înainte să trecem la primul nostru panel, aș dori să-i urez bun venit domnului Abudoso, Pomenit excelență, dumnealui este ambasadorul coastei de Fildeș. E bine în coasta de Fildeș? Da. Am fost observator șef pentru țara dumneavoastră. Acum multă vreme. În același timp, aș dori să urez bun venit doamnei Sandy Blanchet, director la UNICEF Bruxelles. Bună ziua! și dumneavoastră va lua cuvântul în timpul dezbaterii. Îi uh, urez bun venit și domnului Antonio Fonten, care este director de la rețeaua Voice. Salut și reprezentanții misiunilor Peru și Ecuador. Bine ați venit! Și Columbia, de asemenea, este reprezentată. Acum am să-i dau cuvântul colegii mele, Linda McCavan, care este președintele Comisiei pentru Dezvoltare care va vorbi despre a doua problematică a conferinței, a audierii noastre și nume defrișarea pădurilor tropicale. Linda, ai cuvântul. Mulțumesc mult, Cristian. Mulțumesc Subcomisiei pentru Drepturile Omului pentru organizarea conferinței de azi. Publicul este foarte interesat de temele acestea. Noi, europenii, suntem mari consumatori de cacao, ciocolată și ca atare avem o mare responsabilitate în felul în care funcționează lanțul de aprovizionare. Deci trebuie să ne preocupe munca copiilor. Este interesant și uh, subiectul celui de-al doilea panel și anume impactul de mediu al defrișărilor pădurilor tropicale. Acum câteva săptămâni am adoptat un raport al doamnei Hautala – care este aici și sunt sigură că va lua cuvântul în deliberările noastre. Un raport care se concentrează pe transparență și responsabilitatea în țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește gestiunea pădurilor tropicale. Despre toate aceste lucruri vom vorbi în cel de-al doilea panel. Există foarte mult interes din partea opiniei publice pentru aceste subiecte. Lanțul de aprovizionare a cunoscut anumite inițiative voluntare din partea brăcătorilor, mai ales în ceea ce privește cacao. S-au încercat anumite măsuri, dar din câte am înțeles nu au avut foarte mult succes. Aștept cu nerăbdare să aud despre acestea și mă bucură faptul că sunt prezenți și câțiva colegi de la Comi Comisia pentru Comerț Internațional, pentru că toate aceste lanțuri de aprovizionare sunt o temă de relevanță pentru mai multe comisii parlamentare. Trebuie să vedem cum putem să le facem mai uh, sustenabile. Săptămâna viitoare va avea loc o conferință a ONU la New York cu privire la ODD-uri, obiectivele de dezvoltare durabilă. Obiectivul la New York este să punem în aplicare toate aceste angajamente pe care și le-a luat fiecare membru, fiecare uh, lider în 2015. Dorința este de a avea o planetă mult mai sustenabilă Împărtășim cu toții un loc pe această planetă și pentru acest lucru avem nevoie de lanțuri de aprovizionare mult mai sustenabile. Aștept cu nerăbdare dezbaterii în această după masă și aștept cu interes și contribuțiile colegilor. Îți dau cuvântul înapoi, Cristian. Înainte să începem, vom privi un clip video este un mesaj din partea domnului Kailash Satyarthi, laureat Nobel, un mesaj care a fost înregistrat acum ceva vreme. Dumnezeu nu poate fi alături de noi, dar vom asculta acest mesaj din partea unei persoane care a luptat foarte mult pentru drepturile copiilor. My dear friends, I congratulate you for your new policy for the protection of children. Stimați prieteni, vă, vă felicit pentru noua politică de protejare a drepturilor copiilor, ideea de a nu lăsa niciun copil în urmă. Noua dumneavoastră inițiativă pentru aplicarea legii în favoarea copiilor este și ea lăudabilă. Însă, dragi prieteni, Nu trebuie să pierdem din vedere că în lumea aceasta în care s-au înregistrat atât de multe progrese în tehnologie, în creștere economică, în piețe, în producție, peste tot, nu trebuie să pierdem din vedere că trebuie să ajutăm 152 de milioane de copii care muncesc. Jumătate dintre aceștia sunt victimele unor forme groaznice de muncă a copiilor, printre care se numără inclusiv sclavia. Astăzi discutăm preponderent despre cacao și cafea. Nu ne putem gândi la o sărbătoare sau la un eveniment uh, social, nu ne putem gândi să nu avem în propriile noastre case cafea sau ciocolată. Nu se poate fără acestea. Țin minte că odată călătoream într-o zonă foarte izolată din coasta de Fildeș și m-am întâlnit cu un grup de copii. Toți au aveau răni pe corpurile lor erau adolescenți sau aveau chiar 10-12 ani. Din curiozitate, i-am întrebat, dragi copii, vă place ciocolata? Toți lucrau în uh, industria de crescut boabe de cacao și se întorceau de la câmp și aveau um, cicatrici. Și am întrebat, vă place ciocolata? S-au uitat unii la alții și unii dintre ei ne-au întrebat, ce e ciocolata? Și am încercat să le spun că e un fel de ceva dulce, este foarte bun, dar, îns, dar ei au râs, deoarece nu mai auziseră și nu văzuseră niciodată în viață ciocolată. Cum putem permite să continue acest uh, lucru? Nu vorbim despre o mână de copii. Vorbim despre sute de mii de copii din aceste două sectoare. Dragi prieteni, e nevoie de acțiuni cât mai oneste și cât mai rapide. Aceștia sunt copiii noștri. Trebuie să ne gândim dacă chiar investim suficient în educația lor. Trebuie să ne gândim dacă consolidăm capacitățile țărilor vizate, dacă le ajutăm să punem în aplicare legile împotriva muncii copiilor, poate că nu facem toate aceste lucruri așa cum trebuie. Trebuie să ne gândim câte eforturi facem pentru a apropia toate părțile interesate și toate agențiile în așa fel încât să desfășoare o politică holistică. Politicile sunt fragmentate la ora actuală și nici nu ne dăm seama cât de urgentă este problema, cât de gravă este. Este inacceptabil E nevoie de politici mult mai holistice, cu alocări bugetare substanțiale, atât în Uniunea Europeană, dar și în relațiile bilaterale, în finanțarea bilaterală pentru educație, până în aplicare și mai departe. Trebuie să credem că dacă vom uh, continua cu munca copiilor, atunci vom continua și cu alfabetismul. Suntem responsabili nu doar pentru încălcarea drepturilor omului, dar și pentru încălcarea, educa- um, încălcarea educației, drepturile educației și prin aceasta, practic, negăm acești copii de dreptate și negăm, le negăm viitorul. Economia informațională se bazează pe informații și de aceea fiecare copil trebuie să meargă la școală. Trebuie să conlucrăm îndeaproape cu toate comunitățile, cu toate organizațiile din societatea civilă, toate instituțiile, guvernele, cu sectorul uh, corporativ, ca să ne asigurăm că vom acorda atenția cuvenită copiilor în toate acțiunile pe care le întreprindem. Sunt sigur că Uniunea Europeană are această putere. Am experiență, am lucrat cu Uniunea Europeană în trecut pe anumite aspecte. Acum este momentul, aici este locul. Vă, lo vă rog să luați o decizie pentru copiii noștri. Vă rog să dați dovadă de voință politică de plină ca să puneți în aplicare deciziile pe care le luați azi. Putem aștepta, puteți aștepta și dumneavoastră, dar copiii nu pot aștepta. Au nevoie de dumneavoastră acum, dragi prieteni, au nevoie de dumneavoastră acum. Okay, the message was very clear. Mesajul a fost foarte clar. Acum am să-i dau cuvântul, am să le dau cuvântul invitațiilor noștri, câte 10 minute fiecare. În primul rând aș dori să prezint cine sunt invitații noștri. Mai întâi va lua cuvântul domnul Ange Aboa, corespondent Reuters pentru Africa Occidentală și Centrală. De asemenea, va lua cuvântul și domnul Federico Blanco, coordonator de proiect la Organizația Internațională a Muncii, Ramura pentru Drepturi Fundamentale și Principii, Unitatea de Cercetare și Valoare. Apoi va lua cuvântul domnul Nick Weatherhill, Weatherill, director executiv la Inițiativa Internațională pentru Cacao și al patrulea vorbitor va fi domnul Remco Val, expert uh, al Comisiei Europene, DG Trade, Unitatea pentru parteneriate economice cu Africa, Caraibe, Pacific și țări de peste mări. În primul rând, dau cuvântul domnului Anjaba. Monsieur le Président de la Commission. Domnule președinte al Comisiei DROA, Ok. Madame la Présidente du Comité de Développement. Doamnă președinta Comisiei DV, doamnelor și domnilor. Înainte de toate, vă mulțumesc pentru această invitație de a participa la această dezbatere. Sper că vom reuși să găsim soluții eficiente pentru acest, împotriva acestui flagel și pentru protejarea pădurilor și biodiversității. Acest uh, fenomen afectează, care afectează coasta de Fildeș și alte țări, reprezintă o manifestare a inegalității la ora actuală, în ciuda eforturilor din 2000, care se fac din 2005, când am început să mă ocup eu de această situație. În 2005 și până în 2016 au avut loc foarte multe, s-au făcut foarte multe documentare în Burkina Faso, Ghana, Costa de Fildeș. Am constatat același lucru. Copiii între 7 și 13 ani muncesc în continuare pe plantațiile de cacao în coasta de Fildeș cacao care se folosește pentru a se fabrica ciocolata pe care o mâncăm noi și copiii noștri în fiecare zi. Acești copii muncesc în plantați, pe plantațiile de cacao fiindcă n-au de ales, fiindcă sunt săraci. Și ei și, să, și părinților. În 2009, pentru documentarul uh, BBC4 cu Paul Chia, m-am deplasat în Burkina Faso, într-un, uh, într-un sat din uh, nordul Ouagadougou. Și m-am dat drept un un proprietar de plantație care căuta forță de muncă și i-am spus ghidului că căutam copii cu vârste de sub 14 ani. Mi-a fost foarte ușor să găsesc peste 100, 100 uh, să găsesc 150 uh, de copii cu și pentru, pardon, și puteam să găsesc um, pentru 229 uh, de euro Uh, un număr foarte mare de copii care erau dispuși să lucreze uh, pentru un an întreg. Doamnelor și domnilor, aceste lucruri care s-au întâmplat acum 10 ani s-au schimbat, au evoluat lucrurile pozitiv. Copii din Burkina Faso, din Mali, din coasta de, pe coasta de Fildeș, acum uh, nu mai, lucrez, ei, nu mai lucrează ei pe aceste plantații de cacao? Nu, nu e adevărat. Pentru că, chiar dacă s-au făcut eforturi, într-adevăr, pentru că s-au făcut eforturi din partea industriei de ciocolată, de către oameni de afaceri care de către comercianții care cumpără zi de zi milioane de tone de cacao. Și în continuare avem mii de copii cu vârste între 6 și 13 ani care lucrează pe aceste plantații, fiindcă eforturile industriei de ciocolată nu au schimbat nimic. Și atunci, întrebarea pe care ne-o punem este de ce eforturile industriei de ciocolată și a comercianților nu pun capăt acestui fenomen care uh, afectează mii de, zeci de mii de copii africani. Răspunsul meu la această întrebare, fără să vreau să acuz industria de ciocolată, producătoare de ciocolată și comercianți, este că acțiunile lor nu au fost cele potrivite și acțiunile la, pentru a soluționa această problemă nu au fost uh, adecvate. Din, dou- din 2008, industria producătoare de ciocolată și comercianții au hotărât că programele de certificare de, de durabilitate și de comerț echitabil urmau să rezolve și să uh, oprească acest fenomen care e doar cultural și social. Fiindcă în țările noastre noi suntem obișnuiți să lucrăm cu copii și to- toată familia pe câmp, copii și părinți. Au uh, înflorit deci proiectele pe teren pentru a face producătorii să producă mai bine și uh, totuși uh, în ciuda milioanele de dolari uh, ce au alimentat aceste programe și, în ciuda primelor de calitate, nu s-au văzut rezultate. Programele de certificare au uh, dus uh, producția să treacă de la 1,2 milioane de tone în 2008 la 2 uh, milioane de tone în 2017, ceea ce a creat un excedent structural de 300.000 de tone de cacao, de stocuri de cacao și a redus cursul mondial de cacao cu 40% în 2017. Deci, Plantatori, um, pro... Deci plantațiile au produs mai multă cacao. Industria nu a rezolvat problema muncii infantile, ci din potrivă a scăzut prețul la cumpărare a ca- la cacao la 700 de franci de ivorieni. Deci, plantatorii um, folosesc în continuare, pe plantații se folosește munca infantilă. De ce? Pentru că este mai ieftină. Și degeaba, pentru că până la urmă, pe, pe o proprietară plantației îl costă 200 de euro anual. Și la astfel de prețuri există cerere și ofertă. Am uh, petrecut uh, două luni cu Robin Romano pentru documentarul Sharing Chocolate, care voia să arate care este răspunsul uh, fabricanților de ciocolată. Și am străbătut sud-estul costei de Fildeș, unde se produc două treimi din cacao în, în costa de Fildeș, în Côte d'Ivoire. Deci, în 2012 am petrecut două luni cu Robin Romano, care a, astăzi a, care a murit între timp, pentru documentarul Shady Chocolate, care voia să arate răspunsul industriei de ciocolată în cadrul ICI. Am străbătut sud-estul și uh, sud-vestul și vestul casei de Fildeș, unde se, produce, se produc două treimi din cacao, și am descoperit că industria finanța proiecte de construcție de școli în anumite sate cu donații de 5.000 de dolari americani și până la 10.000 de dolari pentru trei uh, clase. Iar uh, fabricanții de ciocolată și uh, comercianții au finanțat construcția de săli de clase pentru uh, 17 milioane de uh, franci ivorieni, 26.000 de euro, pentru 20 de milioane de uh, franci ivorieni, deci 30.000 de euro. Industria a negociat deci aceste prime și uh, e vorba de de o iar uh, doamnelor și domnilor copiii muncesc pe aceste plantații, fiindcă părinții sunt săraci, foarte săraci. Iar industria de ciocolată are profituri din ce în ce mai mari. Iar uh, până la urmă, cifra de afaceri este de 5 milioane de, de dolari anual. Dar uh, în Ghana, 3 milioane de persoane produc cacao și 8 milioane de persoane uh, trăiesc de pe urma uh, acestui sector, în populație de 24 de milioane de locuitori. Doamnelor și domnilor parlamentari, din mica mea experiență, vreau să vă spun un lucru. Industria de ciocolată a investit foarte mult în ultimii 10 ani în proiecte pe teren în Africa pentru aș face o promovare în mass media, nu pentru a rezolva problema. Și lucrurile durează. Uh, copii muncesc în condiții din ce în ce mai rele. Vă rog să rețineți un lucru. De fiecare dată când noi sau copiii noștri mâncăm o, uh, o, o ciocolată, mâncăm sudoarea aceștior amărâți de copii care nu au alt uh, ale, nu au de ales, trebuie să muncească pe aceste plantații. Și în final, vreau să vă spun că în coasa de fildeși 500 de milioane de tone de cacao se produc în, pe teritorii care sunt uh, zone protejate, un sfert din producția anuală. Cacao se produce acolo, în aceste zone uh, protejate, în uh, sud, vestul și vestul coastei de Fildeș, unde există aceste programe a comerțului echitabil. Și aceste programe au ca scop apărarea, ocrotirea naturii. Și ar trebui să cerem oamenilor de afaceri și industriei să certifice că cacaoa pe care o cumpără de la, acești de la aceste plantații nu uh, sunt uh, um, cultivate pe terenuri protejate. Mulțumesc foarte mult, domnule Aboa. Dau acum cuvântul, tot timp de 10 minute, domnului Federico Blanco. Thank you for the invitation. Mulțumesc pentru invitație. Comunitatea globală și-a luat angajamentul de a pune capăt uh, muncii forțate a copiilor până în 2025. E vorba de obiectivul uh, cu numărul 8.7 din ODD-uri. Ultimele estimări ale OIM scot în evidență amploarea problemei. 152 de milioane de copii lucrează în continuare uh, forțat. Uh, la nivel global e vorba de unul din 10 copii pe glob. 71% în agricultură, iar 69% contribuie la activitatea familiei. În plus, 73 de milioane de copii lucrează în condiții periculoase care uh, le pun în pericol sănătatea, siguranța și dezvoltarea morală. În timp ce provocarea e în continuare de amploare, există dovezi care arată că ne aflăm pe drumul cel bun. Din 2000 până 2016 s-a înregistrat o diminuare de 94 de milioane de copii, muncă forțată, o reducere de 38%. În ciuda acestei evoluții pozitive, există în continuare uh, puncte de îngrijorare. În primul rând, din 2012 până 2016 s-a înregistrat o încetinire a progresului general. Dacă tendințele actuale vor continua, nu vom atinge obiectivul cu numărul 8.7 până în 2025. În al doilea rând, s-a înregistrat un progres deosebit de limitat în reducerea muncii forțate a copiilor în categoria copiilor cei mai vulnerabili de 5 până la 11 ani. În plus, în Africa subsahariană asistăm la o amplificare a fenomenului spre deosebire de restul lumii, unde munca forțată a copiilor e în continuare în scădere. Pentru prima dată, Africa subsahariană nu are doar cea mai mare proporție de muncă forțată a copiilor, dar și cele mai mari eh, numere în termeni absoluți concentrându-ne asupra țărilor care produc cacao, e important să scoatem în evidență că există statistici naționale în acest sens, produse în Ghana și Coasta de Fildeș cu sprijinul OIM pentru anul 2013. În acest an, OIM a primit o solicitare oficială din partea Coastei de Fildeș pentru a sprijini introducerea unui uh, uh, recensământ referitor la uh, copiii care sunt obligați să muncească în toate sectoarele economice. În plus, uh, cu ajutorul Universității din Chicago, realizăm uh, sondaje independente referitor la munca forțată a copiilor în coasta de filde și Ghana pentru intervalul 2018-2019. Aceste sondaje ne vor permite să dobândim uh, informații de primă mână referitor la evoluția acestui fenomen. OIM combate de multă vreme fenomenul în Africa Occidentală și Centrală, începând din anul 2000, cu programul internațional al OIM pentru eliminarea muncii forțate a copiilor. De-a lungul activității sale, OIM s-a concentrat pe trei strategii de amploare. În primul rând, crearea unui cadru de uh, politici și uh, juridic. În al doilea rând, crearea unei baze de date pentru a lua măsuri informate și, în al treilea rând, de- uh, dezvoltarea și testarea modelelor de acțiune. Toate eforturile noastre uh, din aceste trei domenii urmează, uh, ur- doresc să pună capăt fenomenului de muncă forțată a copiilor și uh, Uh, încercăm să facem astfel încât nicio formă de muncă forțată a copiilor să nu fie ignorată. Munca forțată a copiilor în sectorul uh, exploatării cacaoi reprezintă o parte din problema de amploare. Dați-mi acum, să, dați acum uh, șansa să, uh, vă, să pot uh, contura pe scurt aceste trei domenii. În primul rând, crearea unui mediu adecvat. Uh, OIM lucrează într-o structură tripartită cu guvernele și partenerii sociali pentru a putea crea un mediu care să permită abordarea fenomenului. Asta înseamnă, în primul rând, sprijinul necesar pentru dezvoltarea legislației la nivel național, cât și crearea capacității instituționale necesare pentru a pune în aplicare aceste modificări legislative. Câteva exemple concrete. Când vine vorba de legislație, OIM a sprijinit în mod activ ratificarea standardelor internaționale de muncă, și anume Convenția cu numărul 138 OIM, referitor la vârsta minimă pentru intrarea în câmpul muncii, cât și cea cu numărul 182 referitor la cele mai uh, groaznice forme de muncă forțată a copiilor și transpunerea lor în legislația națională este deosebit de important pentru mecanismul de supraveghere, precum Comitetul de Experți pentru aplicarea convențiilor și recomandărilor. În Costa de Fildeș, de pildă, în urma acestor eforturi s-a adoptat o listă a activităților uh, cu un grad ridicat de risc um, interzise copilor cu vârsta sub 18 ani adoptarea unei, activi- un, unei liste cu forme ușoare de muncă permise copilor cu vârste între 13 și 15 ani. În Ghana sau uh, înregistrat progrese asemănătoare în ceea ce privește cadrul pentru uh, munca cu un grad crescut de risc pentru copii. În ce privește contextul de politică, OIM a promovat includerea acelor probleme ce țin de munca forțată a copiilor în uh, inițiativele și programele Um, relevante. A sprijinit inițiativele naționale pentru combaterea acestui fenomen. În Coasta de Fildeș, de pildă, OIM sprijină acum partenerii sociali și guvernul pentru pregătirea celui de-al patrulea Plan Național de Acțiune împotriva muncii forțate a copiilor 2018-2020. Acesta va include măsuri concrete pentru ca plantațiile de cacao să devină mai sigure și mai sănătoase pentru copii care au o vârstă legală de muncă, eliminând în acest fel munca uh, cu risc. Este important să scoatem în evidență faptul că munca forțată a copiilor este o problemă multidimensională. Activitatea OIM a fost asociată în mod direct cu crearea unor uh, platforme la nivel național și regional prin care se poate, se poate coordona mai bine uh, efortul de combatere a acestui fenomen. De pildă, în coasta de Fildeș, guvernul a creat un, uh, minist- un comitet interministerial împotriva traficării, exploatării și munca forțată a copiilor comisii de protecție a copiilor au fost create în sute de comunități pentru a mobiliza societatea civilă și pentru a partaja informație relevantă referitoare la toate acele aspecte ce țin de protecția copiilor și munca forțată a acestora. La nivel regional, cu sprijinul OIM, Uniunea Africană a început formularea unui plan regional de acțiune pentru eliminarea muncii forțate a copiilor, muncii forțate în general, sclavia, sclavia modernă și traficul de ființe umane, alinându-se la obiectivul 8.7. Rolul OIM este, printre altele, de a facilita coordonarea cu comisiile regionale economice din Africa, agențiile ONU și alți actori implicați, cât și uh, partajarea experienței acumulate între uh, um, an, inițiativa regională din America Latină și uh, regiunea uh, Caribicelor, uh, cât și cu Uniunea Africană. A doua strategie este aceea de a acumula tot cât mai multe dovezi, e vorba de date și cercetare folosite pentru a uh, reda un tablou cât se poate de pertinent vis-a-vis -vis uh, de sănătatea și educația copilor. E nevoie de mai multe informații pentru a putea spori conștientizarea. Cea de-a strategie se bazează pe aplicarea unor modele de intervenție care pot fi puse în aplicare și care pot fi replicate. Vorbim aici de o abordare integrată bazată pe sector. În loc de a se concentra direct pe munca forțată în sectorul exploatării de cacao, se pune accentul pe abordarea cauzelor care stau la baza oricărei forme de muncă forțată a copiilor într-o anumită zonă geografică trebuie să sprijinim comunitățile să se organizeze. În Ghana, OIM a oferit îndrumare și sprijin pentru ca în acest fel comunitățile să se poată organiza, formulând uh, planuri de intervenție. Sprijinul oferit uh, fermierilor pentru a se organiza. Acest element este atât de important în ce privește uh, Uh, cultivarea de cacao, având în vedere că e vorba, din, de, vorba de un sector alcătuit din uh, preponderent ferme de mici dimensiuni. Uniunea Generală a Agricultorilor din Ghana și-a modificat uh, statutele pentru a permite recrutarea agricultorilor și a recrutat cam 15.000 de noi fermieri. Am colaborat de asemenea cu guvernul pentru a adopta schimbările necesare astfel încât uh, cultivatorii de cacao să poată contribui la sistemul social național. Da, mă apropiu de sfârșit. Producția de cacao face parte dintr-un lanț global de aprovizionare. Um, la vârful căruia se află companii de mari dimensiuni. E vorba de o dimensiune suplimentară a problemei uh, muncii forțate a copiilor în, se- în acest sector. E nevoie de implicarea nu doar a actorilor naționali, partenerilor sociali, ci și implicarea activă a actorilor uh, din cadrul întreprinderilor în care se află în vârful lanțului de aprovizionare. Încă o dată, OIM pune accentul pe parteneriatele public-privat. OIM uh, sprijină inițiative precum uh, platforma împotriva muncii forțate a copilor, care încurajează schimbul de experiență între mediul de afaceri, guvernul, uh, angajatori și angajați. 30 de secunde, mai pot să vă răpesc? Bine. Mulțumesc. Uh pune capăt acestui fenomen în sectorul cultivării de cacao până în 2025 presupune accelerarea eforturilor la, orice, la toate nivelurile. Experiența amplă din ultimii 15 ani a încurajat atingerea unui progres semnificativ și ne-a arătat care sunt politicile pe care trebuie să le adoptăm înspre 2025. Trebuie să continuăm să promovăm uh, un trai decent și uh, să abordăm sărăcia endemică și vulnerabilitatea socială care se află la baza muncii forțate a copiilor. Trebuie să continuăm să-i ajutăm pe fermieri să coopereze și să-și pună la oaltă resursele. Legislația. În timp ce cadrul legislativ și juridic există, e nevoie de un efort uh, continuat pentru a consolida capacitatea națională de a pune în aplicare în mod eficient aceste politici și pentru a respect, face ca legislația să se respecte. E nevoie de mecanisme de coordonare, având în vedere numărul considerabil de actori implicați. E nevoie de asemenea și de statistici solide pentru a informa aceste eforturi și pentru a monitoriza progresul. Mulțumesc foarte mult, domnule Blanco. Acum am să dau cuvântul domnului Nick Wetherill de la International Cocoa Initiative. Um, so for those that don't know, the Mulțumesc, domnule președinte, pentru cei care nu știu. International Cocoa Initiative este o fundație independentă non-profit care a fost înființată pentru a uni forțele societății civile, ale, societă- ale sectorului privat și ale guvernelor în căutarea unor soluții pentru aceste probleme foarte rezistente și foarte răspândite. Munca copiilor și munca foarte periculoasă copiilor, mai ales în sectorul de, în sectorul în care se crește cafea, uh, cacaua. Anumite chestiuni au fost menționate deja de antevorbitorii mei, dar întotdeauna mi se pare important să subliniem faptul că sunt foarte multe probleme cu munca copilor în sectorul cacao. Dar, în general, în agricultură lucrează foarte mulți copii în Africa și uh, în alte locuri de pe mapamond. Aproximativ 99% din cazurile de muncă a copiilor are loc pe ferme ale familiei sau ale familiei extinse. Munca copiilor nu este specifică acestui sector, dar sunt anumiți sunt anumite aspecte mult mai care agravează situația în sectorul cacaoi. Este o muncă, este o cultură care cere foarte multă muncă, de asemenea fermele de multe ori sunt foarte mici. Este și un uh, domeniu în care sunt implicați foarte mulți migranți. Randamentele sunt foarte mici, care duc la venit foarte mic și atunci sărăcia are un rol de jucat. Infrastructura socială de bază în comunitățile care Cred că cacao este foarte prost uh, organizată, nu, nu sunt școli, nu sunt spitale, etc. Acestea sunt câteva specificități, câteva caracteristici ale sectorului cacaoei, dar sunt atât un simptom cât și o cauză acestui lanț de aprovizionare foarte nesustenabil. Kailash Satyarthi a spus în intervenția sa video că uh, toți acești copii sunt scoși din educație și e nevoie să fie educați ca să poată deveni poate niște agricultori mai antreprenori pe viitor. Eu uh, voi uh, demonta puțin uh, prezentarea prietenului meu, Ange, a Boa, care a descris o situație foarte statică, în care nimic nu se schimbă, nimic, nimic nu se întâmplă. Totuși lucrurile se schimbă. Să vedem care sunt statisticile de la sondajele Departamentului Muncii din SUA. Avem aici un grafic cu evoluția problemei din 2008 până în 2013 2014 Pe de-o parte, a crescut cu 21% la sută proporția de copii care muncesc în, în sectorul cacaoe în Ghana. Dar să nu uităm că a crescut și producția de cacao în perioada analizată cu 40% și a crescut cu 80% numărul de gospodării care cresc cacao în aceeași perioadă de timp. Sunt două ale monedei. Bineînțeles, problema crește și responsabilitatea din, din ce în ce mai mare pentru cei din sector, dar nu este perfect corect să spunem că nu se îmbunătățește nimic. A scăzut, de fapt, cu 14% numărul de copii care lucrează în uh, domeniul cacaoei, în uh, gospodăriile care cresc cacao. Bineînțeles, este un procent destul de mic, dar nu este ca și cum nu s-ar fi schimbat nimic, nu este ceva static. Dacă să analizăm acest grafic și în contextul altor culturi, pe lângă cacao, am constatat că aici proporția este și mai mică, deci din punct de vedere statistic lucrurile stau diferit. La ICE avem un model cu mai, mulți, uh, mai multe părți interesate. Lucrăm alături de sectorul privat, dar și alături de societatea civilă. În mod uh, foarte crucial este important să lucrăm și cu guvernele naționale din țările care produc cacao. Este esențial deoarece aici e nevoie să partajăm responsabilitatea. Diversi actori au diverse, alte, au diverse roluri de jucat Provocările sunt foarte complexe, fără îndoială. Modelul cu mai multe părți interesate este esențial și ca să utilizăm toate competențele de care e nevoie ca să rezolvăm această problemă. ONG-urile sunt foarte bune la a înțelege chestiunile care țin de uh, atenuarea sărăciei și protecția copilor, dar poate că nu înțeleg foarte bine lanțul de aprovizionare cu cacao. Companiile înțeleg foarte bine ce se poate face în lanțul de aprovizionare, dar poate că nu sunt experți în sărăcie. Uh, și atunci dacă îi aducem la aceeași masă pe toți acești oameni, este foarte important. În același timp este important să echilibrăm toate interesele, tocmai ca să existe oarecare independență și credibilitate pentru munca aceasta care se desfășoară aici. Strategia noastră se bazează pe trei piloni principali. În primul rând, ne concentrăm pe cauzele inițiale ale muncii copiilor din comunități. Apoi avem și pilonul de prevenție, practic. Dezvoltarea comunității centrată pe copil. Avem aici educație, formare voc- vocațională și capacitarea de gen și apoi un alt pilon pe care doresc să mă concentrez ceva mai mult este promovarea unei gestiuni responsabile a lanțului de aprovizionare. Aici are un rol de jucat uh, sectorul privat. Trebuie să recunoaștem că tot ceea ce se face în tot ceea ce se face, companiile au un rol crucial de jucat, trebuie să fie vigilente. trebuie să identifice ce impact potențial poate fi asupra drepturilor, drepturilor omului și așa mai departe. Aici aș dori să mai insist pe acest aspect. Ambele abordări pe care le-am uh, avut au anumite rezultate promițătoare. Bineînțeles, nu se elimină complet fenomenul, dar în ceea ce privește primul pilon, am constatat că putem reduce cu aproximativ 20% munca copilor în decurs de 3 ani, dacă există investițiile sociale necesare. Pe partea de mm, lanț de aprovizionare, unde sunt mm, implicate companiile să monitorizeze și să elimine din lanțul lor de aprovizionare munca copilor, am constatat că este de aproximativ 50% reducere a muncii copiilor. Deci avem motive să fim optimiști, dar cu rezerve în sfârșit se găsesc anumite metode care funcționează. Pentru noi, cel mai important este să combinăm toate aceste lucruri. Nu trebuie să depinzi doar de sectorul privat ca să monitorizezi și să remediezi anumite probleme. E nevoie de investiții și în comunități. Și aici o mare responsabilitate cade pe omerii guvernelor. Ele trebuie să investească în educație și în abordarea tuturor acestor cauze inițiale. În ceea ce privește lanțul de aprovizionare, noi am um, pus la punct CLMRS, un sistem de monitorizare pentru munca copiilor. Companiile, companiile trebuie să își îndeplinească obligațiile de due diligence, de diligență necesară, în așa fel încât să pună în aplicare toate măsurile de apărare a drepturilor omului. Nu am să trec prin toate, toți acești pași, dar sunt câțiva pași chiar noi și importanți. În primul rând, înainte să discutăm despre această problemă din perspectiva conformității, se considera că dacă poți să trimiți un auditor uh, terț, fără să-l anunți, într-un sat izolat din Africa, atunci vor găsi munca copilor și dacă găsesc munca copilor, vor uh, înlătura, vor pedepsi fermierii și vor înlătura certificările. Dar când fermierii sunt săraci, nu este cea mai inteligentă abordare să-i pedepsești. Și aici, practic, e vorba de a avea un sistem prin care com- colaborezi cu comunitățile. Fermierii se monitorizează unii pe alții și discută între ei ce se întâmplă pe fermă, dacă recurg la munca copiilor. Deci nu este un sistem polițienesc și am constatat că astfel putem uh, discuta mai deschis despre problemă. Fermierii recunosc faptul că nu sunt urmăriți îndeaproape ca de poliție și vor fi mult mai deschiși să discute despre problemă dacă nu sunt amenințați cu pedepse. Doar în momentul în care poți identifica o problemă, poți să o rezolvi. Deci, al doilea pas, esențial aici, este că nu uh, pedepsim fermierii, nu se pedepsesc pe fermierii într-o prima instanță, se caută soluții. Există anumite soluții de uh, remediere prin care copiii sunt puși înapoi în școli, mamele sunt ajutate să găsească venituri și mai departe. Deci problema încă este la suprafață, este vizibilă în acest sistem și se poate acorda asistență țintită. Evaluările inițiale ne arată că peste 50% din copiii care muncesc sunt scoși din uh, circumstanțele acestea dacă avem abordarea pe care tocmai am descris-o. Avem inițiativa Coco Action – care dorește să implementeze pentru 300.000 de fermieri eh, sistemul pe care am descris anterior, CLMRS, CLMRS, precum și alte acțiuni. Am constatat că CLMRS este pus în aplicare foarte mult în ultimii șase ani și la sfârșitul acestui an, din munca noastră, peste 120.000 de fermieri din peste 150 de cooperative care lucrează cu șapte companii vor fi uh, pus în aplicare sistemul descris de mine adinaori, CLMRS. Deci lucrurile se întâmplă, se mișcă încetișor, dar pe lângă toate aceste rezultate pozitive pe care le-am văzut, trebuie să confruntăm și realitatea. În continuare se identifică foarte mulți copii care muncesc, Dar dacă putem pune în aplicare acest sistem, vom elimina 50% din copiii muncitori. Îi vom scoate din sistemul acesta opresiv până în 2020 avem obiective, dar totuși ele nu sunt neapărat cele mai ambițioase. E o problemă de uh, ridicare la o altă magnitudine a acestor sisteme. Avem uh, o soluție care funcționează la, anumită, la un nivel, dar trebuie să mărim uh, scara de acțiune aici. Trebuie să vedem cum putem inova în așa fel încât să mărim magnitudinea proiectelor, să le facem mai mari, mai cuprinzătoare, în același timp să încurajăm guvernele să ia măsurile necesare în așa fel încât povara asupra companiilor de monitorizare să scadă, tocmai din cauza faptului că abordăm problema de la rădăcină. De lungul timpului, probabil că vor, vom reuși de acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Acum îi vă dau cuvântul domnului Remco Val. 10 minute, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Politicile comerciale ale Uniunii Europene sunt uh, subiectul la reprezentării mele. Sunt legate de munca infantilă, fiindcă produsele uh, care sunt produse ilegal prin muncă infantilă sunt uh, comercializate acolo, apoi pe piața internațională. și sunt, unele sunt acoperite de politici comerciale, printre care și politici comerciale europene. Unele sectoare sunt mai vizate decât altele și uh, cele două produse despre care se discută astăzi, cacaoa și cafeaua, se importă uh, în Uniunea Europeană, de către Uniunea Europeană foarte mult. Am fost rugat să vă vorbesc despre uh, cum uh, gestionăm noi problema muncii infantile în politicile comerciale și o să vorbesc despre acest lucru, ținând cont uh, de ce s-a spus în clipul de la început că e vorba, e nevoie de o abordare holistică. Noi sprijinim Organizația Internațională a Muncii și activitatea sa privind drepturile laborale în general și mai ales privind munca infantilă și că uh, Colaborăm cu OIM în ceea ce privește re, revizuirea lanțului de aprovizionare pentru a eradica anomalii, cum ar fi munca infantilă. Dacă rămânem la nivelul multilateral, perspectivele care intră în titlul uh, prezentării mele nu sunt uh, luminoase dacă ne uităm la Organizația Mondială a Comerțului. OMC nu discută despre drepturile laborale. Deci nu se discută această problemă la nivelul OMC. Există articole care ar putea permite impunerea de sancțiuni în uh, circumstanțe speciale de încălcări ale drepturilor omului, dar această zonă nu este explorată prea bine. Și după cum știți, OMC este constrânsă de faptul că pune accent pe lipsa discrimin- pe nediscriminare. Deci ar trebui să apoi să, să vizezi toate țările implicate și că ceea ce ar afecta toate importurile. Vreau să ne uităm, să ne aplecăm mai mult asupra nivelului european și să vorbesc despre sistemul de preferințe, generalizat de preferințe, sistemul GSP, care oferă țărilor în curs de dezvoltare uh, tratament preferențial comercial, acces preferențial pe, la piețele noastre și aici există unele instrumente, cum ar fi încălcarea drepturilor omului și uh, încălcarea drepturilor laborale, munca infantilă, iar astfel Comisia are mandat de a, de a iniția, de a declanșa anchete, ceea ce poate duce, la, poate duce la suspendarea sistemului GPS. Dar în cadrul acestui sistem GPS există și uh, un sistem uh, mai avansat numit GSP Plus, pe care îl pot solicita țările. Există beneficiarea acestui sistem uh, care oferă preferințe și mai bune, în schimbul, să zicem așa, nu numai a ratificării, ci și a aplicării unei liste lungi de convenții internaționale privind uh, munca drepturilor omului și ocrotirea mediului înconjurător. Uh, iar noi monitorizăm uh, acești beneficiari ai sistemului GSP Plus în mod regulat și avem un dialog continuu cu ei. Ceea ce mă aduce la acordurile comerciale, la care sunt încheiate cu țările partenere. În aceste negocieri încercăm întotdeauna, putem spune acest lucru, să avem un capitol privind uh, comerțul și dezvoltarea durabilă, unde intră chestiuni sociale, obligații sociale și de mediu înconjurător. Iar uh, drepturile laborale uh, stau în miezul acestor chestiuni, iar la aceste capitole, capitole de comerț și dezvoltare durabilă, intră și societatea civilă în discuții Um, este consultată în mod regulat, există un dialog um, cu aceasta și se fac recomandări părților uh, pentru a ajunge la un acord. De curând, trebuie spus faptul că s-a inclus uh, S-au inclus și obligații privind uh, răspunderea corporatistă și socială în aceste capitole privind comerțul și dezvoltarea durabilă. Și acest lucru este recent, cum spuneam, dar extrem de important. Și acordurile comerciale și sistemul GSP, of, GSP Plus, prevede ca Uniunea Europeană să ofere proiecte pentru spre a fi aplicate de către țările partenere, în cooperare cu uh, OIM și cu alți parteneri internaționali, OECD și așa mai departe și uh, se cere aplicarea standardelor de muncă și obligații privind răspunderea corporatistă și socială. Astfel încât uh, aș dori să vă spun că aceste acorduri sunt platforma parteneriatelor noastre și putem să înregistrăm multe rezultate bune în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, dar și în ceea ce privește dialogul nu numai cu țările partenere, care sunt uh, reprezentate astăzi aici, dar și organizațiile societății civile. Iar uh, acest lucru poate să fie solicitat de către textul acordului. Sunt uh, exemple în acest sens sau s-ar putea să fie ceva ce nu e neapărat o solicitare Uh, juridică a acestui acord, dar este abordarea Uniunii Europene. Să vă dau un exemplu, de pildă. Parteneriatul, acordul de parteneriat economic cu Africa de Vest, o regiune producătoare de cacao. Exact aici un, un acord regional care e gata de a fi ratificat și e pus în aplicare. Deci nu e încă în vigoare, care are prevederi clare în ceea ce privește un comitet consultativ unde organizațiile societății civile, a actorii nestatali, sunt abordați în mod direct și implicați în mod direct. Iată deci un acord în care prevederile sunt foarte clare și uh, se stipulează implicarea societății civile. În același timp există acordurile de parteneriat interimare cu coasta de Fildeș, de pildă și cu Ghana, care nu au astfel de astfel de structuri instituționale concrete, dar abordarea este aceeași. Se încearcă introducerea în acest dialog, în acest parteneriat a societății civile a ACO și a actorilor nestatali pentru a ne asigura că chestiuni cum ar fi cea pe care o discutăm astăzi au încă un canal de comunicare și uh, au mai multe șanse de a fi rezolvate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am încheiat cu discursurile din partea invitaților noștri și acum dau cuvântul în sală. Nu a, nu a solicitat nimeni cuvântul. Ba da, Linda McAven va demara discuțiile, după care doamna Corau. Mulțumesc. Nu mă așteptam să fiu eu prima, dar am cerut cuvântul. Ascultând uh, intervențiile de astăzi referitor la munca forțată a copiilor, a fost un cuvânt, a existat un cuvânt care lipsea și nu ne-am concentrat suficient asupra acestui așa nume prețul. Cât de mult sunt plătiți fermierii pentru produsele lor la ce se întâmplă cu prețul ca, uh, materiei prime, cacao, din câte am înțeles, a scăzut cu 30 până la 40% și mulți din uh, acești fermieri își scot copiii de la școală, deoarece dacă doresc să câștige ceva, orice, trebuie să-și reducă prețul. L-am ascultat uh, pe domnul Wetherill și mă întreb dacă ar putea să ne spună mai multe despre ce fac când vine vorba de preț, companiile monitorizează prețul pe care îl, îl primesc fermierii. Există uh, informații publicate în acest sens? Există uh, vreo inițiativă pentru a combate volatilitatea prețului de cacao? Eu am avut uh, aceeași experiență ca și invitatul nostru de la început, care am, am fost în urmă cu mulți ani în Ghana, i-am am cunoscut și eu copiii care lucrau pe fermele, la fermele de cacao, care nu mâncaseră ciocolată niciodată. Mă întreb și întreb și Comisia Europeană dacă există posibilitatea de a avea un sistem de verificare, de control prin lanțul de aprovizionare, dacă se monitorizează asta în um, acordurile noastre comerciale. Și știu că, ne aflăm, că se află astăzi alături de noi ambasadori din uh, Ghana, din Costa de Fildeș, din țările africane, și știu că volatilitatea prețurilor e o problemă și trebuie să vedem ce am putea face în acest sens. Există scheme comerciale etice cu o parte din aceste țări, um, comerț echitabil și așa mai departe. Mă întreb dacă reprezintă o soluție parțială, măcar cât de mare e problema și ce se face pentru a o remedia. De mult timp ne confruntăm cu această problemă că fermierii nu sunt, uh, nu primesc un preț decent. În uh, Uniunea Europeană, de altfel, fără PAC, foarte mulți fermieri nu ar putea supraviețui. Mulți reușesc să înregistreze profit, să-și mențină familiile pur și simplu cu ajutorul PAC, dar nu avem o PAC în țările africane și ce vom face în acest sens? Am urmărit în timp ce vorbeați o parte din uh, rapoartele industriei Văd aici 10 ani uh, obligatoriu, 10 ani uh, cu caracter voluntar. Uh, se pare că nu mergem în nicio direcție. Am văzut de asemenea un raport din partea Fairtrade International spunând că fermierul mediu din coasa de Fildeș câștigă în jur de 2,5 um, dolari pe zi. Însă Marea majoritate a fermierilor câștigă 0,78 dolari pe zi în coasta de Fildeș. E vorba de 37% din uh, venitul uh, de acolo. Mă întreb, companiile sunt îngrijorate, um, doresc să mențină fermierii uh, în activitate. Ce fac în acest sens? Mulțumesc, Inațio Carau. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că avem o problemă majoră care vizează 10, zeci de milioane de copii, iar în acești ani am văzut uh, că nu există voință din partea uh, Comisiei Europene să facă ceva, mai ales în urma rapoartelor adoptate în comisia noastră cu majoritate amplă. După rezoluții nu am primit niciun răspuns, nu s-au luat uh, măsuri de pildă. Un uh, raport care vine din partea Comisiei DROA care propusese o etichetă um, fără abuzuri când vine vorba de răspunderea acelor întreprinderi active în străinătate și care au avuseseră probleme cu respectarea drepturilor omului. E o problemă ce ține în primul rând de răspunderea mediului de afaceri. Pentru această audiere, de pildă, am primit un răspuns din partea companiei JAB Holding, care spunea că problemele abordate sunt foarte importante pentru industria cacao, dar nu crede că întreprinderea este partenerul adecvat cu care să se poartă acest dialog și au refuzat uh, politicos să, să dea curs invitației noastre. Eu cred că totuși e surprinzător având în vedere că e vorba de una din principalele companii din sectorul uh, din sector. Cred că trebuie să cerem un răspuns de la comisie. Trebuie să ne gândim și la consumatori. I-am cerut comisiei uh, să ne răspundă la întrebări care veneau din partea peste 30 de eurodeputați privind o schemă etică de certificare și am și o întrebare pentru to- toți. Uh, ce părere aveți despre această schemă de uh, certificare, dacă credeți că funcționează E vorba aici de o legătură clară de, cu încălcarea drepturilor omului și munca forțată a copiilor. Am o întrebare pentru domnul Blanco. Mă întrebam dacă ne puteți da informații concrete referitor la primul an referitor la activitatea rețelei OIM de combatere a activității, a muncii forțate a copiilor care este, se desfășoară în cooperare cu uh, faimosul fabricant de ciocolată Mars. Am dorit informații concrete referitoare la punerea în aplicare a regulamentului despre care vorbeați. Mulțumesc foarte mult. Acum, domnul Austrevicius de la Grupul Liberal. Mulțumesc, domnule președinte. Da, e o adevărată provocare să vorbești de ciocolată la Bruxelles. Da, incluzând uh, cacao. Da, Grand Place e plină de ciocolată minunată. Și ascultând aceste povești, ai putea să privești ciocolata cu alți ochi și prețul de asemenea. Am câteva întrebări subcinte Domnule Wetherill, vorbeați, nu mi amintesc exact, de coasa de fildeș sau gana, de muncă forțată a copiilor, de a o disocia de mediul de afaceri, vorbeați de 51%, nu știu în ce măsură e sustenabil, cât de mulți copii rămân la școală și mediul socioeconomic nu e neapărat favorabil. Iar copiii reprezintă o resursă importantă pentru supraviețuire, mai ales dacă vorbim de plantații. Și cel de-al doilea, cea de-a doua observație pe care o am, vedem că patru companii furnizează practic toată ciocolata pe glob. În ce măsură cooperează aceste companii? și folosesc aceeași filozofie, acele, aceleași măsuri pentru a aborda problemele pe care tocmai le-ați prezentat. Și cea de-a treia întrebare, având în vedere că nu doar în Africa se cultivă cacao, în ce măsură diferă situația în America Latină și în Asia? Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Urmează David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor invitațiilor. De-a lungul anilor am luat o serie de inițiative cu caracter voluntar. Industria a încercat să răspundă în mod voluntar. Au fost niște, s-au demarat niște scheme interesante, dar cred că din câte am auzit de altfel în această după nu au un impact suficient și a venit vremea să introducem o schemă cu caracter obligatoriu, poate modelată pe schema pentru mineralele de conflict care a trecut recent prin Parlamentul European. Ar impune în acest fel obligația pe importatorul final să facă verificările necesare și să se asigure că de-a lungul întregului lanț de aprovizionare se respectă standardele corespunzătoare, indiferent de care ar fi aceste standarde. E clar că unul ar trebui să fie să nu se recurgă la munca forțată a copiilor. În al doilea rând am putea discuta despre defrișări pentru producție. Da, dacă spunem că avem nevoie de o schemă obligatorie, industria firește ne-ar spune că ar genera presiune suplimentară și obligații suplimentare, însă verificarea nu înseamnă că nu poate trece nimic neobservat, înseamnă însă că se iau măsuri de verificare și se fac toate eforturile posibile pentru a asigura un proces uh, adecvat de evaluare și analiză. Dacă vorbim de diferitele scheme pe care le avem la dispoziție, referitor la ce spunea Comisia, nu cred că ar trebui să retragem preferințele acestor țări. E vorba de sărăcie și în cele din urmă, în loc să facem ca aceste prețuri pentru importul lor în Uniunea Europeană să crească, vom atinge efectul contrar, ca aceste prețuri să scadă. Deci nu ar trebui să folosim preferințele noastre tarifare de această dată, ci, așa cum au spus și alții vorbitori, uh, ar trebui să sprijinim guvernele care să le pună, să creeze resursele necesare pentru a monitoriza situația pe teren. Știu că repet ce au spus alții, dar e vorba de sărăcie, atât la nivel individual, la nivelul fermierilor, e vorba și de faptul că multe din aceste state nu au resursele necesare pentru că suferă de sărăcie și la nivel național. Mulțumesc foarte mult, Heidi Hautala! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh invitațiilor. Dar dați-mi voie să scot în evidență faptul că sunt doar bărbați. Iată de ce și prima mea întrebare. Există și o dimensiune de gen? Există o diferență între fete și băieți? Când vine vorba de munca forțată și care sunt șansele pe care le au la dispoziție diferite sau asemănătoare. Sunt înconjurată de colegi care cer introducerea unui proces de verificare cu caracter obligatoriu. Parlamentul a cerut acest lucru în repetate rânduri. De altfel, chiar am creat un uh, grup informal de lucru referitor la un cod de conduită responsabil în uh, mediul de afaceri și suntem dispuși să continuăm până ce vom primi ce ne dorim. Iată, dacă managementul responsabil atinge acest, uh, această cotă de succes, că identifică 51% uh, din cazuri care ar fi obstacolele în a face, a transforma această schemă într-una cu caracter obligatoriu. Dați-mi voi să scot de asemenea în, evident, în evidență faptul că țările Uniunii Europene reprezintă 60% din consumul și importurile de ciocolată. Trei țări se află în frunte, țările de jos, Belgia și Germania, 75% din toate importurile. Și în plus, ținând cont de faptul că țările de jos, timp îndelungat, a pus accentul pe combaterea muncii forțate uh, a copiilor, de altfel au o lege care urmează să fie adoptată referitor la procesul obligatoriu de verificare. Întrebarea mea se adresează mai degrabă inițiativei International COCO. Ce ar împiedica organizația dumneavoastră să colaboreze cu Olanda și alte guverne importatoare de a pune în aplicare această inițiativă cu caracter obligatoriu de verificare și mă refer aici la cele spuse de colega mea, Laura Sanchez Caldente, care a promovat inițiativa asemănătoare de verificări obligatoriu sectorul uh, textil. De ce nu am putea avea un, un acord asemănător și aici? Da. Nu putem, nu avem acele cazuri răsunătoare ca în sectorul uh, textil când mii de lucrători își pierd viața peste noapte pentru că se provoșește atelierul în care lucrau, dar cred că putem totuși găsi o soluție. După cum a spus și Linda, când progresul e atât de lent, nu putem uh, să ne pierdem vremea cu aceste exerciții cu caracter voluntar. Trebuie să luăm inițiative mult mai ferme și mă întreb dacă voința politică e acolo. Și ultima mea întrebare pentru Comisia Europeană. Da, mi se pare bine și frumos că ați vorbit de rolul societății civile, dar uh, voi sunteți executivul Uniunii Europene. Voi sunteți răspunzători de politica comercială. Da, și e minunat să ai acces, să-i permiți societății civile să aibă acces la toate aceste mecanisme, dar mă întreb, veți lua o inițiativă care să joace un rol mai contundent în combaterea inițiative, în combaterea muncii forțate în rândul copiilor? Mulțumesc, Heidi ce privește egalitatea de gen, aș dori să spun că noi să și pe doamna Rozelina J, care lucrează pentru Comisia Pădurilor din Ghana pe tema schimbărilor climatice. Din cauza că a avut o problemă cu viza, nu a putut să vină. Deci să nu credeți, vă rog, că noi discriminăm în vreun fel. În ceea ce privește președinția acestei ședințe. Peste câteva minute, de fapt, copreședinta de la subcomisia DRAM va lua locul, pentru că eu trebuie să merg să votez în altă comisie. Deci doamna Barbara Lochbiller va prezida, deci ședința va avea o președinție complet feminină și acum aș dori să dau cuvântul lui Lola Sanchez. Iată deci că se asigură un oarecare echilibru. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În intervenția mea aș dori să fiu de acord cu cele spuse de Linda și de Heidi. Reiese un lucru foarte clar. Problema muncii copiilor și defrișării nu se rezolvă. Sunt anumite inițiative timide în acest domeniu de ele nu funcționează așa cum trebuie. Toate că a crescut proporția de produse fair trade în Europa, continuă să existe problemele acestea. Un studiu Financial Times arată că crește totuși gradul de defrișare și crește proporția de muncă a copiilor. Deci, ceva nu facem bine. Trebuie să fim dispuși să contribuim pentru, către o obținerea unei lumi mai juste, dar nu trebuie să ignorăm responsabilitatea pe care o avem în calitate de legiuitori. Avem capacitatea și obligația de a transmite toate aceste cerințe, toate aceste nevoi, în așa fel încât măsurile pe care le luăm să nu prezinte lacune. Trebuie să ne îndepărtăm de acest caracter super sacru al uh, măsurilor voluntare și trebuie să garantăm 100% că niciun produs comercializat în Europa nu beneficiază de pe urma muncii copiilor și nici nu provine dintr-o zonă care a fost defrișată pentru agricultură sau pentru alte procese de producție. E nevoie de mai multă responsabilitate pentru marile firme conceptul de sustenabilitate nu trebuie să fie ceva ce mai adaugă ei uh, peste acțiunile de marketing. Din câte am văzut, pentru anumite firme din acest domeniu, chestiunile de sustenabilitate mai degrabă sunt exerciții de marketing și de imagine decât o obligație reală, gravă. Dacă ne luăm după datele care vizează defrișările și exploatările, nu ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Avem deziderate foarte mari, dar în practică nu facem mare lucru. De aceea aș dori să-mi spună Comisia Europeană care este motivul obiectiv, clar, de ce nu ne aflăm deja pe calea de a crea obligațiuni, îmi cer scuze, obligații în ceea ce privește uh, eliminarea muncii copiilor în aceste lanțuri de aprovizionare. Bun, acum am să-i dau cuvântul excelenței sale, ambasadorul Coastei de Fildeș, domnul Abu Doso. Aveți cuvântul pentru 3 minute. Mulțumesc mult, domnule Preda. În numele țării mele vă transmit salutări. Ați uh, fost președintele unei misiuni în țara noastră prin care ne-ați ajutat într-o oarecare măsură să ieșim din criză. Dar, după cum știți, criza de multe ori este alimentată de anumiți factori, printre care se numără și cei economici. Am doar câteva minute la dispoziție și am să vă povestesc o scenă pe care am trăit la aeroportul din Bruxelles. Eram la aeroportul din Bruxelles și mă îndreptam către Abidjan și am dorit să cumpăr o cutie de ciocolată pentru secretarul, secretarul general de la Ministerul Afacerilor Externe, care are un uh, are o slăbiciune pentru ciocolată și am dorit să cumpăr o cutie mai mare și cutia respectivă de un kilogram Am ce scuze, deci cutia de jumătate de kilogram de praline con, uh, costa 60 de euro. Deci dacă vrem să cumpărăm un kilogram de ciocolată, ar fi fost 120 de euro, iar acest lucru este extrem de departe de prețul de producție. Se spune într-adevăr că e nevoie de foarte multe lucruri, de legislație obligatorie, de diverse inițiative, într-adevăr, dar când vrem să, reglăm, să rezolvăm o problemă, trebuie să abordăm din toate dimensiunile. Doamna McAvan a adresat o întrebare țărilor producătoare. Inițiativele de certificare a caracterului etic, cum să lucre cu ele, au dat rezultate, dar dumneavoastră ați dat răspunsul. Inițiativele acestea sunt în curs de desfășurare, dar nu au un caracter obligatoriu. Sunt inițiative care vizează caracterul etic. Responsabilitatea, la urma urmei, este pe umerii consumatorului. El alege o cacao, o cacao care a fost produsă în cutare sau cutare condiții, în funcție de anumite certificări. Dar dumneavoastră aici nu vorbiți despre obligații, ci despre libera apreciere a consumatorului. E foarte important să înțelegem acest lucru. Sărăcia structurală a sectorului explică cum să ajunge în situația în care muncesc copiii. Este esențial să înțelegem acest lucru, pentru că altfel de ce doriți că oamenii aceștia folosesc copii în munca lor. Motivele sunt economice, nu au alte motive. Ei trebuie să vândă produsul lor, cacaua, vânzătorului la un preț atrăgător pentru vânzător. Acordul de la Cotonou conține o prevedere care permite țărilor noastre să ceară sprijin financiar adițional în cazul unor fluctuații foarte mari din preț. Dar chestiile, chestiile acestea nu sunt obligatorii. Dovada? Data trecută, când a existat un șoc, am scris comisiei să cerem un sprijin pentru economia noastră, însă comisia a evaluat situația aceasta. În țara noastră s-a dat o lege prin care s-a impus uh, învățământul obligatoriu până la vârsta de 16 ani. Guvernul a lansat un program de construcție de școli. 30.000 de săli de clasă. Sunt foarte multe proiecte în desfășurare, dar ele nu sunt suficiente. Câte vreme cacaoa nu va fi vândută la un, priet, la un preț onest pentru producătorii noștri, vor continua să existe probleme. În perioada post cotonu noi de la cine așteptăm? Noi la cine așteptăm din partea acordurilor comerciale? Trebuie să existe ceva obligații în așa fel încât să asigurăm agricultorilor un minim, un preț minim care să le permită să trăiască. Atât doream eu să spun, pentru că aici s-au listat foarte multe măsuri care pot fi luate. Și, într-adevăr, dumneavoastră vă puneți întrebările Uh, pertinente cu privire la munca copiilor, dar să nu uitați să, ținem, să nu uitați să țineți seama și de condițiile economice în care se desfășoară toate aceste lucruri, în care există toate aceste probleme. Vă mulțumesc, Excelență. Acum îi dau cuvântul doamnei Sondi Blanchet, care este director de la, directorul UNICEF Bruxelles. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru oportunitatea de a lua cuvântul pentru a vorbi despre acest subiect foarte important, munca copiilor. Munca copiilor este o încălcare gravă a drepturilor omului, o încălcare a drepturilor copiilor. De asemenea, este un simptom a foarte multor cauze corelate între ele. Și ar fi o greșeală să tratăm doar simptomele, nu și cauzele. Printre cauze se numără sărăcia, inegalitatea în interiorul țărilor, precum și între țări, este vorba și de lipsa anumitor servicii de bază, lipsa accesului la aceste servicii pentru familiile foarte sărace. Provocarea este să abordăm toate aceste provocări într-o manieră holistică și la o scară cât mai mare. Mai mulți vorbitori au menționat această nevoie. Dacă nu abordăm într-o manieră holistică toate ca, uh, cauzele, atunci poate că vom elimina din industria cacaoei munca copiilor, însă ea va fi uh, mutată în, către alte domenii ale agriculturii, către alte forme de industrie și astfel nu vom rezolva de fapt problema. Dacă ne concentrăm doar pe uh, măsuri preventive, va fi foarte scump și între timp copiii vor fi suferi de pe urma traficului și de pe urma exploatării. Dacă nu facem totul la scara necesară, atunci vom uh, constata că munca copiilor se mută către altă regiune sau către altă țară, deci totul trebuie făcut la oaltă. Experiența și cercetările UNICEF ce ne arată? E nevoie de soluții sistemice în sectoarele sociale. E nevoie să existe un sistem de sănătate accesibil tuturor copilor și în mod ideal să fie gratis. Copiii trebuie să aibă acces la educație gratuită și de înaltă calitate de la vârsta de 3 ani încolo. Dar aici să nu uităm și nici de copii de la 14 la 17 ani, pentru că aceștia sunt cei care nu merg la școală cel mai mult. Educația trebuie să fie de calitate, trebuie să fie relevantă pentru secolul al XXI-lea și piața sa și piața muncii din secolul al XXI-lea. Trebuie să existe și uh, programe cash for crops și protecții și programe de protecție socială care să apere familiile care trăiesc în sărăcie. De multe ori, familiile își transmit proprii copii la muncă deoarece nu au de ales. Componenta socială trebuie să fie însoțită și de alte măsuri, diversificarea veniturilor familiilor. Familiile care depind doar de prețul cacaoei vor avea de suferit în momentul în care fluctuează prețul. Trebuie să aibă și alte opțiuni, să poată trece către folosirea altor surse de venit în momentul în care fluctuează prețul. Poate crește și uh, productivitatea populațiilor ca să poată munci mai mult, de exemplu dacă au o sănătate mai bună, dacă le apărăm de malarie, dacă le dăm apă mai, mai curată, mai accesibilă, în așa fel încât femeile și copiii să nu trebuiască să meargă pe jos ore în șir ca să obțină apă. Toate aceste lucruri nu pot fi făcute doar de către un singur actor și multe lume a spus acest lucru. E nevoie de implicarea multor părți interesate în întregul proces de soluționare a problemei e nevoie de implicare în finanțare, e nevoie de parteneriate public-privat, e nevoie de o abordare în care se partajează responsabilitățile. Aici aș dori să mă refer mai ales la guverne, la organizațiile care se ocupă de industria cacaoei, de industria aceasta, de cei care vând aceste produse și așa mai departe. Toată lumea. S-au menționat diverse acorduri comerciale și diverse cadre de sustenabilitate și cerințe privind uh, diligența necesară. Uniunea Europeană are un rol de jucat prin intermediul asistenței pentru dezvoltare și în acest context facem un apel să cre- fie crescută vizibilitatea problematicii copiilor în toate aceste instrumente financiare. La ora actuală, în CFM nu se ține seama de problematica aceasta. Și noi sperăm că ei vor face obiectul unor discuții mai aprofundate, pentru că trebuie să investim în copii pentru a um, opri transmit, transmiterea sărăciei de la generație la generație în Africa. Numai astfel putem uh, rezolva problema împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc UNICEF. Acum îi dau cuvântul domnului Antoni Fonta, director de la Voice Network, care este un ONG care uh, reunește o asociație care reunește ONG-uri și sindicate care lucrează pentru sustenabilitate în sectorul cacaoi. Mulțumesc, doamnă președinte. este în cea mai mare asociație care reunește ONG-uri și sindicate care lucrează în acest domeniu. 3 minute sunt foarte puțin timp. Dacă doriți mai multe informații, avem un raport aici pentru toți membrii Parlamentului European care conține informații mult mai aprofundate. Îmi dau seama că această discuție nu poate fi uh, abordată așa cum trebuie, în doar în 3 minute, pentru că problematica este foarte complexă. În cele 3 minute pe care le am, am să mă concentrez pe rolul consumului european în, acest, uh, în această chestiune și ce poate face Uniunea Europeană. Nu vreau să mă refer la ce pot face guvernele în țările producătoare, nu vreau să mă refer la ce pot face companiile. Vreau să vorbesc acum mai ales despre ce poate face acest onorat, uh, această onorată instituție. Sunt trei teme principale la care mă voi referi și le voi refeta, repeta. În primul și în primul rând, nu respectăm uh, programele pe care ni le-am asumat pentru niciunul dintre obiectivele pe care le avem în ceea ce privește sustenabilitatea în sectorul cacaoi nu vom atinge ODD-ul 8.7 în domeniul cacaoi. Asta înseamnă că nu vom atinge ODD-ul 8.7 deloc. Nu putem face așa ceva. Nu putem continua cu aceeași viteză de croazieră. ICA probabil că este cel mai bun uh, exemplu de acțiuni în acest domeniu. Ei doresc uh, să atingă reducere de 50% de copii în munca copilor până în 2020 și dacă calculele mele sunt bune, procentul final oricum va fi foarte mic. Nu suntem nici pe departe acolo unde trebuie. Nu, am, nu ne apropiem deloc de obiectivele noastre. De aceea nu mai putem pur și simplu să ne așteptăm ca părțile implicate aici să aplice voluntar anumite măsuri. Dar măsurile voluntare, acestea nu sunt suficiente. E nevoie să existe legi care creează condiții echitabile pentru toată lumea. Și asta nu este ceva ce o, spune doar ONG-urile, nu doar societatea civilă spune acest lucru. Acum două luni, la Berlin, la uh, cea mai recentă conferință mea la Cacaoi, declarația conferinței la sfârșit spunea, citez, în timp ce se recunosc uh, angajamentele sectorului cacaoi pentru a atinge sustenabilitate, este nevoie să fie revizuite măsurile prin care au fost măsurate și puse în aplicare toate aceste uh, Mm, chestiuni, recunoscând în același timp faptul că conformitatea voluntară nu a avut efectul scontat. Tuturor părților interesate li se cere să consolideze măsurile pe care le iau, inclusiv prin măsuri cu o caracter obligatoriu. Deci aici nu este doar, vorba doar de ONG-uri, e vorba de un sector al industriei care a făcut această cerere. Când le spun companiilor și guvernelor că trebuie să ne ajute să mergem mai departe, acest lucru este în interesul lor, în interesul companiilor. Când companiile ne când unii ne spun că companiile vor fi reticente, eu spun că nu. Cred că ele vor fi doritoare să luăm aceste măsuri pentru că ele creează un, un uh, câmp uh, echitabil pentru toată lumea, situație echitabilă pentru toată lumea. Și în Uniunea Europeană este, Uniunea Europeană este locul ideal unde să facem acest lucru pentru că Uniunea Europeană are un consum foarte mare de cacao. Niciun alt uh, organism euro, uh, mondial nu poate lua măsuri în acest domeniu mai eficient decât Uniunea Europeană, care are o pondere foarte importantă în acest sector. Vă rog. Deci, în primul rând, nu facem destule, aspectul voluntar este insuficient și, în al treilea rând, trebuie să avem o abordare cât mai holistică. Mă bucur că s-a vorbit despre gen. Chestiunile de gen, în general, sunt printre cele mai uh, bune metode prin, că, prin care putem combate munca copiilor și sărăcie. Ele trebuie să fie în centrul tuturor intervențiilor pe care le facem. Acest e mesajul nostru. Deci, în sinteză, nu, nu ajungem, un, nu suntem la viteza de croazire pe care ne dorim uh, și uh, nu vom atinge obiectivele fără să luăm alte măsuri. Vă mulțumesc. Vocea dumneavoastră și-a făcut uh, simțită prezența, întrebare aici în Parlament. Acum îi dau cuvântul doamnei Ingrid Thorsen și uh, vă atrag atenția asupra faptului că suntem presați de timp. Dacă vă puteți limita la două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte și uh, vorbitorilor pentru această ședință care ne-a dat foarte multe informații. Munca infantilă reprezintă o prioritate pentru noi și în instituții, comisii în general, avem politici de dezvoltare pentru a face față acestui fenomen, uh, Încercăm să soluționăm problemele de bază, cum ar fi sărăcia, protecția copiilor împotriva violenței, accesul la educație și așa mai departe și ne folosim și de stimulente comerciale despre care a vorbit și colegul de la DigiTrade și de dialogul de pol- dialogul politic promovăm orientări europene în ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor copiilor și uh, există eforturi comune între instituții SAE, DEFCO, uh, Comisia pentru Ocupare și mai departe și cu toții uh, colaborăm cu OIM și cu ONU în foruri internaționale și pro- pentru a promova Convenția Drepturilor Copiilor, precum și Convenția OIM, Convențiile OIM. În 2016 s-au adoptat concluziile Consiliului privind drepturile copiilor. Uh, Bineînțeles, vrem să îndeplinim uh, obiective de dezvoltare durabilă. Știm că nu că suntem în urmă, dar ne vom concentra în continuare pe grupurile vulnerabile, pe rolul uh, asociațiilor laborale, pe rolul societății civile și pvp urilor PVP-urile. Am discutat despre acest lucru în dialogul privind drepturile omului și în alte dialoguri de politici și sunt de acord că Uniunea Europeană are o răspundere foarte mare aici. Trebuie să spunem foarte clar că guvernele naționale și, loc- și comunitățile locale trebuie să-și joace rol în aceste eforturi comune pentru a combate munca infantilă. Vă mulțumesc! Thank you very much! And now I... Mulțumesc! Îi rog pe toți vorbitorii acum să răspundă la întrebări și vă rog foarte mult să fiți subcinți, începând cu domnul uh, Ange Aboa. Uh, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Nu pot să răspund tuturor întrebărilor, poate doar la întrebărilor cu privire la preț despre care ați întrebat și dumneavoastră. În, uh, pe coasta de și costul este eșalonat. CCC, uh, Consiliul pentru Cacao, organul care gestionează sistemul de comercializare, face aceste licitații. În fiecare zi se vinde un volum de boabe de cacao diversilor exportatori, Cargill, ATM, Olam și așa mai departe, multinaționale. Și asta în funcție de prețul pieței de la Londra sau la New York. Și la capătul celălalt, uh, și la sfârșitul anului, înainte de sezonul care începe pe 1 octombrie, se stabilește un preț în funcție de media vânzărilor. Acest preț este garantat producătorilor, dar depinde de prețul zilnic de la Londra și de la New York. Deci dacă piața e eh, ridicată, este sus, li se vor garanta un preț eh, mediu înalt, mai, mai mare. Dar dacă piața eh, scade, scade și prețul. Deci prețul depinde de prețul internațional. Ce se întâmplă apoi? Uh, producătorii de ciocolată au așa numite stocuri importante. Când au stocuri importante, cumpără mai puțin. Când cumpără mai puțin, piața scade. Iată de ce v-am spus în prezentarea mea că am trecut de la 1.200.000 de tone în 2008 la începutul procedurii de certificare pentru durabilitate de la ICI și partenerii săi, partenerii săi la 2 milioane 200, la 2 milioane de tone în 10 uh, ani, anul trecut. Industria, ICI, a făcut țările producătoare să producă masiv, precum și coasta de fildeș, deci de pildă. Și la ora actuală avem un excedent. Deci, avem mai multă ofertă, mai multă producție decât cerere. Bineînțeles, prețul scade, prețul scade și iată, pentru a avea un impact asupra prețului garantat, trebuie să se, să se ajute aceste țări, Coasta de Fildeș, Ghana, Nigeria, să găsească o soluție pentru a oferi prețuri garantate interesante producătorilor. Deci, Uniunea Europeană cu Uh, acești, aceste companii care au un cartel trebuie să găsească o modalitate de a găsi un preț uh, avantajos. În ceea ce privește sistemul de certificare, vreau să spun câteva cuvinte. Din câte știu eu, toate aceste programe de certificare reprezintă un scandal uh, uriaș cea mai mare scrocherie a secolului, cum îi spun eu. De ce? Pentru că Red Forest Alliance Woods propun consumatorilor finali americani și europeni să cumpere ciocolată la preț foarte mare. De altă parte, trebuie să dea prime plantatorilor uh, africani. Dar e vorba doar de 0,007 cenți Asta, așa sunt banii care ajung la, planta, la plantatori, la fermieri. Este nimica toată. Deci, cum se poate să, să se câștige așa de mult bani cu aceste prețuri garantate și să se dea uh, o nimica toată fermierilor? Trebuie să regândim uh, sistemul uh, comerțului echitabil, fiindcă n-a, ajutat la nimic. Banii ajung um, la multinaționale, la profit multinaționalilor și celor care profită de pe urma sistemului. De ce se produce atât de multe cacao pe terenurile protejate și le cumpără multinaționale? Cum? Când uh, Rainforest uh, trebuie să ajute la ocrotirea pădurilor și la garantarea unei, unei producții echitabile. Deci trebuie să se răspundă această întrebare, altfel nu este decât o escrocherie. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Frederico Blanco. În ceea ce privește etichetarea, din perspectiva OIM, etichetarea faptului că produselor, uh, produsele nu sunt rezultatul muncii infantile reprezintă o provocare. Domnul Lasha Satiharti mi-a spus la OIM că într-una dintre inspecțiile sale din India, unde a salvat mai mulți copii care erau obligați să muncească, a găsit și unele a găsit și unele locuri unde nu se folosea munca copiilor. Deci, ca să vedeți, asta anecdotic. După noi, după părerea noastră, supravegherea pe care trebuie să o asigure instituțiile democratice publice nu poate fi înlocuită cu nimic altceva. A doua chestiune, privind evaluarea parteneriatelor public-private, nu am uh, cifre exacte, ci doar domeniile de cooperare, dar pot să vă pun în legătură cu persoana care se ocupă de, sau se ocupa de asta, de aceste parteneriate public-private. Vreau să vă spun că sunt de acord cu poziția UNICEF. Noi abia așteptăm noi nu putem, pardon, nu putem să așteptăm să fluctueze prețul la cacao. Trebuie să luăm măsuri. Aceste măsuri trebuie să uh, rezolvă vulnerabilitatea din comunitățile producătoare de cacao. Iar aici, cooperarea tehnică cu Uniunea Europeană poate să pună accentul pe consolidarea administrației laborale, inspecțiilor laborale, a sistemelor de monitorizare a de muncă infantilă și, să, și disponibilitatea serviciilor publice, fiindcă disponibilitatea, disponibilitatea serviciilor publice afectează situația muncii infantile, inclusiv uh, grijile de sănătate, dar și accesul la apă și sisteme de salubrizare. Egalitatea între sexe, s-a vorbit și despre acest uh, aspect. Vreau să vă spun uh, următorul lucru. Și în uh, ceea ce este cooperarea tehnică cu Uniunea Europeană, ar putea să se aducă în discuție fragmentarea la nivelurile, nivelurile inferioare a industriei uh, cacao, de cacao. Trebuie să se consolideze cooperativele și sindicatele pentru a avea o putere mai mare. Chestiunile de gen sunt foarte importante în aceste politici, fiindcă la ora actuală, în majoritatea acestor cooperative, femeile nu sunt reprezentate suficient. Deci acesta este un domeniu important ce trebuie discutat. Mulțumesc și acum domnul Nick Weatherhill. Weatherhill. Mulțumesc, cred că îmi revine mie datoria să spun un lucru, fiindcă s-a spus că ICI uh, face pe fermieri să producă mai mult. Noi suntem o fundație, nu ne ocupăm de agricultură, ci de protecția copiilor. Nu avem nicio legătură cu asta, deci cred că există o confuzie poate cu ICCO sau, mă rog, poate cu altcineva. Să răspund întrebările adresate acum. Vreau să mulțumesc domnului McGovern pentru o perspectivă care ne-a dat de gândit. Fermierii europeni depind de politica agricolă comună. Fără PAC, fermierii nu pot să reziste și acum ne așteptăm ca guvernele africane și industriile care, com, care fac comerț cu aceste țări să ajungă la durabilitate și vreau să ne, și noi ne întrebăm, în Uniunea Europeană am reușit noi asta sau cumva avem standarde duble? Acum, a doua întrebare sau a doua perspectivă care te de gândit. Uh, s-a vorbit foarte mult despre distribuția valorii și despre cât de prost este distribuită valoarea când vine vorba de banii pe care primesc fermierii. Dacă ne uităm la distribuirea valorii, partea leului a, din prețul unei bucăți de ciocolată ajunge la comer- comercianții cu și cât uh, apoi este, se duce la TVA, o mare parte, 15-20% din această valoare a, este luată de guvernele țărilor care consumă ciocolată. Deci eu mă alătur solicitării UNICEF să vedem câți din acești bani sunt folosiți pentru asistență pentru dezvoltare peste mări, pentru a ajuta acele țări de care depindem pentru a putea să oferim aceste bunuri de lux cetățenilor noastre, pentru a putea să eradicăm problemele care stau la baza acestui fenomen. Îmi place discuția care are loc, uh, trecerea de la bază de voluntariat la caracter obligatoriu. Sunt de acord și cu sugestia lui Anthony ca, ca aceasta ar putea să fie ce schimbă lucrurile cu totul. Se întâmplă deja asta, unele state individuale, inclusiv state europene, au introdus legislație privind obligația de diligență, de pildă Olanda eh, și Marea Britanie, legea privind eh, sclavia modernă și alte țări eh, iau în considerare acest lucru. Este o propunere interesantă, însă eu vă rog foarte mult, fiindcă eu nu sunt jurist, nu sunt, nu sunt eu om al legii, să se, se reglementeze ce trebuie. Dacă avem o lege care spune munca infantilă se interzice și trebuie să garanteze că nu există urme de muncă infantilă în aceste produse, ori legea nu va fi aplicată, dar fiindcă munca infantilă este atât de, de răspândită, ori fermierii și copiii vor fi, uh, uh, vor fi îndepărtați de deci lăsați pe de o parte decât comerțul de care au nevoie pentru a depăși sărăcia. Deci haideți să ne gândim la cum să fie aplicate aceste legi și cum să fie redactate aceste legi. Uh, sugestia domnului Hauta, da, într-adevăr, abordarea noastră nu este singura, dar să vedem ce funcționează, care sunt cele mai bune practici și să vedem dacă regulamentele pot duce la promovarea bunelor practici, la uh, și la uh, răspândirea acestora. Dacă se face acest lucru prin regulament, așa cum a spus Antonii, poate că un teren echitabil este necesar, care apoi să aplice aceleași costuri de aplicare a standardelor tuturor companiilor și mai apoi s-ar putea ca acest lucru să le permite să fie integrate în costul produsului final pentru ca astfel răspunderea pentru producția etică a, a produselor să fie pe umerii consumatorilor și produsului final, fiindcă acolo trebuie să, se, fie, să fie plasată, fiindcă acum studiile arată că nu este suficientă valoare, suficient, punct, în lanțul, uh, lanțul valoric, în lanțul de producție. Um, un studiu a arătat că dacă se distribuie 50% din profiturile obținute de cele mai mari 10 companii uh, fabricante de ciocolată în rândul uh, fermierilor din Africa de Vest nu ar fi suficient pentru a scăpa de sărăcie. Da, e vorba de distribuția valorii, dar este vorba despre valoarea absolută și prețul pe care îl plătesc, prețul final pe care îl plătesc consumatorii pentru ciocolata pe care o consumă și există prea multe costuri externalizate și munca infantilă este unul dintre acestea. putem să avem o discuție matură și sofisticată despre modul în care legislația poate să rezolve aceste probleme. Dacă se întâmplă acest lucru, poate că am face pași înainte. Mulțumesc. Acum, domnul Val. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, despre preț acum, fiindcă doamna McAven a adresat o întrebare. Este vorba despre prețul uh, pe care îl primesc producătorii. E adevărat că pentru politica comercială de care mă ocup eu, noi nu, nu includem acestea, ci prin accesul preferențial. Vrem să ne asigurăm că aceste prețuri nu sunt umflate de tarifele impuse de măsurile comerciale. Mă bucur uh, foarte, mă bucur foarte mult uh, faptul că m-a corectat domnul David Martins, spunându-mi că nu este vorba despre folosirea politicilor comerciale pentru a rezolva probleme complexe. Nu e, aici, când încercați să faci acest lucru, nu este vorba despre retragerea preferințelor care contribuie la competitivitatea produsului. Monitorizarea prețurilor e altceva. Iar aici cred că putem și ar trebui să facem ceva. Am vorbit despre parteneriatele, acordurile de parteneriat uh, economic, evaluarea ține deci de această abordare și va trebui să analizăm acești indicatori și se poate, bineînțeles, ca unele sectoare când avem acordul cu Casa de Fildeș, de pildă. Sectorul uh, de cacao este un uh, candidat posibil și uh, aici analiza indică acest sector mai degrabă decât altele sau s-a criticat sau adresat întrebări comisiei. Acum nu o să intru în detalii, fiindcă mai aveți un reprezentant al comisiei și sper că până la finalul uh, acestei ședințe nu veți mai avea impresia că nu face nimic comisia. Eu știu că în ceea ce privește comisia, în ceea ce privește politicile comerciale, nu se poate spune acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Sper să auzim că Uniunea Europeană face ce trebuie. Mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor noștri, ospitelor noștri, pentru analiza dumneavoastră și pentru recomandările privind ce ar putea să facă Parlamentul European. La comisia noastră vreau să vă spun că în uh, toamnă vom avea o um, urmare a acestor, acestor evenimente. În activitatea noastră la nivel internațional întotdeauna subliniem nevoia de a avea mai multă legislație cu proces de diligență și cu instrumente obligatorii în ceea ce privește drepturile omului. Suntem în urmă cu timpul, deci nu o să uh, trag niciun fel de concluzie și trecem la următorul grup de oaspeți. Și mulțumim foarte mult uh, vorbitorilor din primul grup și acum îi rog pe ceilalți să vină repede la prezidiu. Și între timp vreau să vă spun că avem un raport, o directivă de la Comisie privind practicile comerciale ilegale în B2B um, și Uh, acestea vor fi deschise și țărilor terțe și nu numai țărilor Uniunea Europeană, deci cei care lucrează în lanțul de aprovizionare cu fermierii și așa mai departe ar putea să considere acest document uh, important, care acum e la Agri, deci uh, organizațiile pentru fermieri, ambasadori, vă rog să știți că va urmează să iasă această directivă.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 high, high yes. continue very often. Okay, colleagues, if you're leaving, please do so. If you're leaving, if you're leaving this meeting. Dragi colegi, dacă părăsiți această întâlnire, vă rog să faceți acest lucru în tăcere, pentru că trebuie să trecem mai departe. Avem invitați și nu prea mai avem timp la dispoziție. Intru acum în al doilea grup uh, de discuție. Am vorbit despre munca copiilor și acum vom vorbi despre efectul uh, plantațiilor de cacao asupra pădurilor uh, tropicale. Avem mai mulți invitați, prezint dată domnul Ovedo Ovusu Adai din partea societății civile din Ghana și cofondator al asociației Eco Ghana, domnul Chris Beco, director al departamentului de cherestea din Comisia Silvică din Ghana, domnul Francesco Tramontin, director de afaceri publice la Mondelez Internațional și Leonardo Miții, um, reprezentant al Comisiei Europene. E foarte greu și foarte nedrept ce mi s-a cerut. Știu că sunt colegi care vin, au venit de departe V-am spus că aveați 10 minute la dispoziție, dar dacă ați putea să vă încadrați în 8, ar fi bine, iar domnul Miții poate să se încadreze în 5, că nu a trebuit să străbată chiar atât de mult uh, drum. Înainte de toate, domnul Ousu Adai, vă rog, aveți cuvântul. Da, vă rog, aveți cuvântul. V-am prezentat deja. Mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a discuta despre efectele pe care le are cultivarea cacaoi asupra pădurilor, folosind Ghana drept studiu de caz, având în vedere că am puțin timp la dispoziție, am să trec direct la miezul problemei. Am să discut despre cinci principale probleme, despre analiza situației din Ghana, care e efectul asupra nivelului de trai și am să privesc care este problema reală și ce poate face Uniunea Europeană în acest sens și câteva remarci uh, punctuale. Vreau să încep cu aceste poze. Sunt poze pe care le-am făcut eu însumi. E o rezervă forestieră din Ghana, care se numește Cousie, care a fost invadată de agricultori. Vedeți în cortul din stânga sus ce se întâmplă atunci când agricultorii intră în aceste zone protejate, defrișează uh, terenurile și în mijlocul acestor zone defrișate plantează arbori de cacao și în 4-5 ani ajungeți la imaginea din colțul dreapta jos. Cacaoa practic va domina pădurea. Cacaoa este esențială pentru economia Ganei. Generează 2,5 miliarde de dolari anual, reprezintă 20% din exporturile totale ale Ganei, iar anul trecut a totalizat aproape 9% din PIB, dar este de asemenea un factor, uh, unul din principalii factori răspunzători de defrișare din țară. Știu că Comisia va discuta despre asta, dar cacao în sine contribuie în proporție de 80% la defrișările făcute în sectorul agricol în Ghana. În ultimii ani, în ultimele două decenii, din cauza cererii pentru cacao, nivelul de producție în Ghana a crescut cu 200%, de la 300.000 de tone la aproape 900.000 de tone de boabe de cacao anual. Iar această creștere nu e rezultatul intensificării cultivării, ci pentru că fermierii doresc să-și sporească producția, intră în noi teritorii. Deci nu sporim producția pe același teritoriu, ci e vorba de teren suplimentar care este transformat în plantație de cacao din nefericire, nivelul productivității nu e comparabil cu alte țări. Ghana produce între 400 până la 500 de kilograme de boabe de cacao pe hectare. Alte țări au un randament mai bun. Indonezia, Brazilia se descurcă cu mult mai bine. S-au raportat numeroase cazuri de acaparare, de ce înseamnă de fapt? E când agricultorii intră pe terenuri protejate, în zonuri protejate. Uh, o parte din aceste zone sunt folosite pentru agricultură, pentru uh, alte proiecte și pentru că populația crește, agricultorii practic invadează aceste zone protejate pentru a acapara terenurilor. Aproape 40% din cacao produsă vine din zone protejate. În uh, general în Africa și în Ghana 20%. Ghana a produs aproape 100 de milioane de tone în plus. Asta înseamnă că 100 ă, îmi cer scuze, un milion de tone și asta ce înseamnă că se, va def- se vor face și mai multe defrișări pentru a atinge acest obiectiv de un milion de tone. Nu există o definiție a ce înseamnă uh, cacao produsă într-o zonă protejată sau nu. Indiferent de unde vin boabele de cacao, ă, acestea sunt cumpărate și ajung pe piața europeană. Da, în, din punct de vedere socioeconomic, cacaoa este fundamentală pentru viața în Ghana. De obicei, familiile au 5 membri, mama, tata și 3 copii, deci o, un sfert aproape din populația din Ghana depinde de cacao. Trebuie. Uh, marea majoritate a orașelor, a satelor, uh, produc cacao este un pilon al economiei Ganei. Am un filmuleț, nu știu dacă pot să vi-l arăt, dacă puteți să dați click, e un uh, filmuleț care arată o evoluție temporală din 2001 până în 2014 și vedeți practic uh, rezultatul defrișărilor între 2001 și 2014. În cazul Ganei ne-am pierdut aproape 80% din păduri. În cazul coastei de Fildeș s-a defrișat aproape 90% din păduri din cauza agriculturii în principal și cacao este principalul uh, factor care contribuie la aceste defrișări. Care e problema de fapt? Problema în sectorul uh, cacao legate de defrișare se pot încadra în două categorii. În primul rând, sustenabilitatea și tehnologia și în al doilea rând, guvernanța. Uh, sustenabilitatea și tehnologia e un simptom al problemei de guvernanță. Dacă reușești uh, să abordezi problema de guvernanță, majoritatea celorlalte probleme vor fi rezolvate. Trec repede prin ele. De pildă, problema de guvernanță mm, nu se pun în aplicare legile referitoare la rezervele forestiere și parcurile naționale, lipsa unei protecții legale pentru rezervele uh, forestiere, iar acei acele păduri care se află în afara rezervelor nu sunt protejate de nicio lege. Fermierii poate să meargă să le defrișeze pur și simplu și nu există nicio lege care să împiedice. Există uh, drepturi de proprietate foarte uh, slabe. Majoritatea uh, fermierilor recurg la forme de uh, proprietate colectivă. Asta ce înseamnă că atâta timp cât pădurea rămâne uh, pe teren pot folosi terenul, însă în momentul în care se taie copacul, dispare de pe teren și terenul nu mai poate fi folosit. Majoritatea arborilor de cacao sunt vechi, uh, însă din cauza acestor acorduri de proprietate, fermierii nu pot tăia copacii și nu pot planta copaci noi. Acum, probleme de tehnologie. Ne uităm la producția pe hectar, foarte scăzută față de Indonezia. În Indonezia e aproape 800 de hectare uh, 800 ehm, de kilograme pe hectar în Brazilia e aproape 1000 de kilograme pe hectar. Fermele, no- fermele noastre au fost uh, infestate de boli și patogeni, iar arborii de cacao sunt, uh, au vârstă mult prea înaintată, dar nu pot fi tăiați. Vreau să vă arăt câteva imagini. E vorba de amenințare la adresa sustenabilității din cauza defrișării. Între 1990 și 2015, Coasta de Filde și-a pierdut aproape 90% din uh, suprafața de păduri. Toate legislația silvică este foarte importantă. Iar îmi cer scuze, pierderea pădurilor uh, duce la pierderea Uh, la o reducere a precipitațiilor. Putem constata că din 1990 s-a înregistrat o scădere dramatică a nivelului precipitațiilor, iar precipitațiile joacă un rol esențial pentru producția de cacao. Am să folosesc acest uh, ultim diapozitiv înainte de a trece la ce poate face Uniunea Europeană. Pierderea îmi cer scuze, scăderea precipitațiilor duce la, de asemenea, scăderea producției de cacao. Unde vedeți verde, acolo este zona ideală pentru producția de cacao. Zonele în alb nu sunt atât de ideale. Ce se, ce aș, la ce se așteaptă oamenii de știință că în următorii ani, după cum puteți vedea, zona, pentru, zona ideală pentru cultivarea cacaoi scade pentru că scad precipitațiile și pentru că pierdem păduri din cauza defrișărilor. Acum, ce poate face Uniunea Europeană? Și am fost entuziasmat când i-am auzit uh, faptul că multe din măsurile pe care eu le-am propus au fost discutate deja de uh, grupul anterior. Măsurile cu caracter obligatoriu nu au funcționat voluntar. Îmi cer scuze, măsurile cu caracter voluntar nu au funcționat voluntar, nu a funcționat. Uniunea Europeană este piața cea mai mare. Este consumatorul cel mai mare de uh, cacao din lume și există o piață care poate impulsiona reformă, reforme pentru țări ca casa de Fildeș sau Ghana. Uh, impunerea unei legislații pentru importatori, astfel încât acele companii din Uniunea Europeană care importă cacao din aceste țări fac acest lucru în mod sustenabil. S-a făcut acest lucru în sectorul cherestelei. Uh, EUTR funcționează foarte bine, sectorul pescuitului, de asemenea, regulamentul funcționează foarte bine. Vedem că Uniunea Europeană are această pârghie pe piață pentru a putea uh, obține acest efect. Uh, țări precum Ghana și Costa de Filde avem nevoie de mult ajutor tehnologic. Indonezia produce 800 de kilograme la hectar și Ghana poate face același lucru sau chiar mai bine, dar avem nevoie de tehnologie și de sprijin în cercetare și în alte domenii ar fi deosebit de util pentru a crește productivitatea. În concluzie, văd că da, nu mai am timp la dispoziție. Ce vreau să vă spun este că uh, la conferința globală a cacao din aprilie în acest an, s-a spus deja că respectarea voluntară nu a generat impactul pe care ni l-am fi dorit cu toții. Acum, Uniunea Europeană cred că a publicat uh, un studiu pe care l-a făcut pe defrișarea în agricultură și a venit cu două domenii care aveau un impact crescut, și anume regulamentul Uh, reglementările la importuri și uh, aranjamentele bilaterale cu țări terțe. Deci Uniunea Europeană a identificat deja soluțiile la aceste probleme, așa că ar face bine să le pună în aplicare. Să se asigure, într-adevăr, că companiile importatoare din Uniunea Europeană importă în mod responsabil, respectând legile și procesele multiactori din țările producători. Putem învăța de pildă din FLEGT. FLEGT a funcționat foarte bine în țări producătoare precum Ghana, unde s-au adoptat legi pentru a respecta aceste procese și sunt dezvoltate de industrie. Toate aceste procese pot fi reglementate atât la capătul cererii cât și la capătul ofertei. Certificarea e bună, însă nu a dus la impactul pe care ni l-am fi dorit. Credem că impunerea obligațiilor este calea de urmat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Văd că ați depășit cele 10 minute. Văd că mai mulți vorbitori au uh, slide-uri. Putem citi și noi slide-urile, nu e nevoie să citiți de pe ele dumneavoastră, nu trebuie să le dați citire. Le putem disemina după aceea și le citim uh, pendelete singuri. Deci dacă puteți să sintetizați ce aveți de spus, este foarte util. Apoi, dacă vorbiți prea repede, este o problemă și pentru interpreții noștri și atunci asta este o problemă. Dar înțeleg că dumneavoastră vorbiți repede pentru că doriți să parcurgeți uh, materialul, dar unii colegi ascultă în altă limbă și trebuie să asculte și ce spun uh, interpreții. Urmează domnul Chris Bico. Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că în ultimele prezentări s-a vorbit despre multe lucruri pe care vreau să le menționez și eu în uh, introducerea mea. De aceea voi trece peste introducerea mea, deoarece despre deforestare, de, de, de frișare, îmi cer scuze, s-a vorbit deja foarte mult. S-a stabilit deja de ce e nevoie de un uh, program pentru cacao și pădure în Ghana. Vom trece direct la abordările noastre. În Ghana avem două principale abordări pentru a rezolva problema cacaoei și defrișării în favoarea culturilor de cacao. Și mă concentrez pe cacao pentru că uh, este o problemă destul de serioasă în ceea ce privește defrișările în Ghana. Avem programul RED și avem și inițiativa pentru cacao și păduri. Toate acestea intră sub umbrela inițiativei RED+. Plus. Din interacțiile noastre am constatat că Este o inițiativă destul de bună și Ghana utilizează această inițiativă pentru a încuraja cele două sectoare să se transforme. Numai astfel putem apăra pădurile Ghanei pe, pentru viitor. E vorba de un parteneriat între Federa- Fundația Mondială a Cacao și Inițiativa pentru Sustenabilitate și Biroul Prințului de Wales din Regatul Unit. Sunt trei zone tematice. Să se încurajeze producția sustenabilă și uh, bunul trai al fermierilor, uh, protecția pădurilor și lor, precum și încurajarea incluziunii sociale și a angajării comunităților. Iată cum acționează Ghana pentru a aborda oarecum problema defrișărilor în favoarea culturilor de cacao. Cel mai important lucru pe care doresc să-l menționez în ceea ce privește inițiativa Red Plus este că noi dorim să îmbunătățim utilizarea terenurilor și dezvoltarea socioeconomică în uh, zona de pădure înaltă și în uh, creșterea, în zonele unde se crește cacao, prin creșterea randamentului la culturile de cacao. Facem asta prin intensificarea um, producției, prin uh, practici inteligente din punct de vedere al mediului, asigurându-ne că fermele de cacao nu vor mai uh, ataca terenul acoperit de păduri tropicale. În această abordare sunt câțiva piloni pe care ne bazăm. În primul rând, intervenția hotspot. Avem o coordonare instituțională și diverse măsuri de monitorizare. Există reforme legislative și de politici. Intervențiile prin hotspoturi se bazează pe ideea de a identifica unde sunt uh, cât mai, cel mai intense cauzele care duc la defrișare. În analiza noastră identificăm toate aceste cauze și le atacăm uh, într-o primă fază pentru a reduce în cele din urmă de defrișările. Analizăm și dacă sunt puse în aplicare de către sectorul privat anumite proiecte sau intervenții pe teren. Există actori de pe, din sectorul privat care dau dovadă de iniția, inițiativă în acest domeniu. E nevoie de guvernanță și de mm, implicarea comunității. Și pe toate aceste principii se bazează programul nostru Red Plus. Abordarea noastră, pe care mai doresc să insist încă o dată, este acest uh, sistem prin care dăm anumite recomandări care țin seama de problemele de climat pentru plantațiile de cacao. Deci e vorba de a ține seama de mai multe elemente care influențează mediul înconjurător de exemplu când vine vorba de practicile agronomice și reabilitarea fermelor de cacao care sunt în declin, etc. Planul Național de Punere în Aplicare și parteneriatul cu um, Biroul Prințului Țării Galilor, care este principalul obiectiv al acestei colaborări, este să combatem defrișarea și să continuăm acțiunile în zonele de intervenție de tip hotspot. Nu dorim să mai fie utilizate terenurile din parcurile naționale pentru culturile de cacao în mod ilegal. Acesta este principalul scop uh, pe care ne concentrăm aici și a concentrat acțiunile fondul împotriva defrișărilor. De asemenea, dorim să acordăm mai multă capacitate de acțiune agricultorilor și comunităților locale. Indicatorii cheie de performanță ne arată dacă atingem sau nu obiectivele pe care ni le-am propus. Principalul KPI este cât teren am protejat. crește proporția de teren protejat. După cum vă spuneam, am luat diverse măsuri, măsuri uh, care țin seama de climat și apoi avem alte categorii de KPI-uri care vizează producția sustenabilă, traiul fermierilor și uh, apoi incluziunea socială și participarea comunității în luarea de decizii. Sunt diverse beneficii, dar s-a vorbit deja despre acestea și voi trece la următorul slide. Important este să ne, să ne îndepărtăm de aspectele voluntare și, din potrivă, să avem abordare cu caracter obligatoriu și, după cum a spus și colegul meu, trebuie să ne inspirăm din uh, rezultatele de la FLECT. Și m-a bucurat uh, că domnul Nick Weatherell a spus că trebuie să ținem seama de mai multe aspecte aici. Dacă ne îndepărtăm de voluntari și ne îndreptăm către obligatoriu, trebuie să ținem seama de lecțiile învățate de la FLECT și atunci, în mod clar, vor fi anumite avantaje uh, pentru săraci, pentru eh, agricultorii săraci de la țară. Acesta este ultimul meu slide. Dacă analizăm lanțul valoric al cacaoei, trebuie să ne întrebăm unde putem introduce cerințe obligatorii. Trebuie să învățăm din lecțiile trecutului. Cred că puncte critice pentru asigurarea legalității pot fi incluse, în primul rând, la nivelul companiei de marketing pentru cacao, în așa fel încât să existe standarde de respectat în momentul în care se cumpără boabele de cacao, efectiv. Măsurile împotriva defrișării, împotriva muncii copilor trebuie să fie incorporate în acest punct din lanțul valoric. Un alt punct în care putem uh, opera este la punctul de export, la permisul de export, practic. Ce cerințe trebuie să îndeplinească toate aceste produse în momentul în care pot fi exportate, în care primesc acest permis. Dar nu putem rezolva lucrurile decât cu colaborare din partea um, atât din partea celor din sectorul cererii, cât și din partea celor din sectorul ofertei. Mulțumesc foarte mult, aceste ultime aspecte sunt cel mai importante, mai ales uh, dacă e să analizăm Schemele cum sunt flagged, flagged are anumite slăbiciuni, dar și puncte, și puncte forte. Deci cum putem trage anumite învățăminte din experiențele trecutului ca să îmbunătățim ce facem pe viitor. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Ultimul vorbitor este domnul Francesco Tramontin, care este director de afaceri publice la Mondelez Internațional. I'll try to be super... Mulțumesc, o să fiu foarte succint, deci nu o să folosesc uh, întreaga prezentare. Uh, ce trebuie să facem noi? Asta să, pe asta să vă concentrați. Da, într-adevăr. Deci, uh, Mondoliz este o companie mare și uh, încercăm să vă arătăm ce facem noi. Uh, există unele tipare, unele structuri ce pot fi folosite. În primul rând, trebuie să avem o perspectivă corectă. Cât de mare este defrișarea, și uh, ce pondere are cacao. Fiecare companie are un lanț de aprovizionare. Aici este o, um, o prezentare a impactului climatic uh, și aici intră și de defrișera, din, despădurerea din cauza cultivării de cacao. Pentru o companie ca Mondelez, vedeți că materia primă este o parte foarte mare a impactului, peste 70%. Acolo intră despădurirea, defrișarea, care este linia mai uh, închisă la culoare și a, în, a, în cadrul acesteia, cacao are reprezintă iarăși ponderea cea mai mare. Iar uh, pentru noi, cererea de cafea, de cacao, mă scuzați, dictează acest lucru. Pentru uh, companii uh, mari, auzim adesea că se vorbește despre uleiul de palmier și uh, soi, așa mai departe, dar noi trebuie să vedem unde putem avea un impact, în cazul nostru cacao. Deci confirm ce s-a spus mai devreme. Ce înseamnă asta? Dacă vedem că așa stau lucrurile, trebuie să investim mai mult în fabrici, în impactul, un impact pozitiv pe care să poate avea compania. Al doua, a doua tendință despre care s-a vorbit uh, și vreau să subliniez și eu acest lucru este că o abordare a lanțului de valori mai profunde sunt abordate acum uh, și uh, s-ar putea să nu demonstreze impactul suficient, dar noi analizăm situația lanțului de aprovizionare mai îndeaproape, ceea ce înseamnă investiții în comunitățile fermierilor de cacao, nu înseamnă externalizarea responsabilității. Noi încercăm să colaborăm cât se poate cu partenerii noștri și cu, din lanțul de aprovizionare și cu fermierii. Ceea ce înseamnă că la ora actuală avem un nivel de transparență pe care nu-l aveam în trecut. Un lucru important pentru defrișări, iată, aceasta este o privire de ansamblu, puteți vedea acest lucru și pe site, iar uh, un lucru care nu era imposibil acum 5-6 ani este faptul că puteți să dați click pe această hartă și puteți vedea toți fermierii din programele noastre, cu toate comunitățile cu care lucrăm. Și um, asta pentru defrișări, dar nu numai este extrem de important. Această nouă transparență este o ocazie și este o provocare pentru noi în ceea ce privește modul în care ne desfășurăm activitatea. Apoi, realitatea despre care s-a vorbit și mai devreme este că nu e vorba despre a lăsa ceva deoparte din lanțul de aprovizionare, uh, se aplică sute de controle la aceste fabrici, există, dar până la urmă trebuie să colaborăm cu comunitățile în mod holistic pentru a rezolva problemele de la bază. S-a spus acest lucru și nu o să mai repet eu. Unele dintre cauzele de bază se regăsesc pe acest uh, depozitiv, e vorba de venitul fermierilor, e vorba de faptul că trebuie ajutate comunitățile în sens mai larg, e vorba de crearea unor Uh, șanse pentru generațiile tinere și apoi mediul înconjurător, fiindcă dacă le spui fermierilor trebuie să faci asta sau nu trebuie să faci cealaltă, lucrurile nu vor funcționa așa și ultimul aspect este vorba de diferențierea venitului și de după, depășind sectorul cacao, de cacao. Acest lucru uh, este diferit față de cum uh, ne ocupăm de durabilitate în sectorul de cacao. Uh, sectorul cacaoi acum 10 ani. Acum vorbim despre despădurire. În uh, Ghana avem uh, aici um, un grafic care ne arată cum putem interveni la nivel comunitar în mod, într-un mod relevant pentru oprirea despă, despăduririi prin plantarea de copaci și prin cartografiere. Facem asta cu, cu World Forest Watch. A, acum 10 ani am fi putut să facem asta. E început de drum, este o mare șansă și așa putem să înțelegem cât de rapid și cât de mult putem să face, putem face în acest uh, domeniu, dar același lucru se, se, este valabil și în alte domenii, cum ar fi chestiunile laborale. Indiferent cât uh, de mult în profunzime mergem noi ca companie, e vorba de... e nevoie de mai mult de colaborare, de scală. Uh, inițiativa Coco and Forest uh, este un, uh, un exemplu de bune practici și aici guvernele și companiile sunt uh, aduse împreună pe o platformă cu obiective clare, nu cu obiective ambițioase, ci lucruri care pot fi controlate, făcute și controlate. Și apoi, uh, încă un lucru pe care uh, vreau, aș vrea să fie relevant pentru discuția de la Bruxelles, fiindcă eu lucrez la Bruxelles și vreau să fie relevant, relevant pentru activitatea mea de aici. Două domenii, probabil sunt mai multe, s-a vorbit despre primul. Este vorba de legislație a procesului de diligență care să pună aplicare uh, principiile călăuzitoare ale ONU, sunt de acord cu acest lucru, dacă se negociază în mod pragmatic pentru ca ă, companiile să nu fie, com, să nu fie considerate doar o doar problemă, ci și ă, un drum către soluție. La ora actuală există foarte multe legislații și inițiative naționale care nu ne ajută prea mult, chiar dacă pleacă dintr-un ă, punct bun, e nevoie de armonizare. Acest lucru ne-ar ușura nouă traiul, fiindcă până la urmă noi avem o reacție de opunere față de inițiativă, inițiative naționale, nu fiindcă vrem să ne opunem, ci fiindcă nu putem să facem același lucru de 20 de ore. Deci haideți să există armonizare, așa cum s-a spus. De asta există Uniunea Europeană, nu e așa? Pentru această armonizare, chiar dacă nu se de acord cu aceste lucruri, acesta trebuie să fie să fie acceptat, apoi e nevoie de investiții în aceste cadre de cooperative care aduc la oaltă multe, multe, mulți actori, dar uh, nu există un nivel suficient de coerență în ceea ce privește finanțarea de dezvoltare, iar unel, în aceste intervenții din lanțul de aprovizionare, deci aici e, uh, e loc de mai bine. Și cu asta o să mă opresc și sper, sper că am respectat timpul alocat. Um, vă rog, uh, dacă aveți întrebări, foarte, foarte pe scurt, Heidi. Voiam să vă spun că mesajul uh, de la oaspeții noștri este că trebuie să pregătim legislație de obligație de diligență, ca să nu mai avem așa, atâta fragmentare la nivel legislativ. În acest raport privind uh, gestionarea transparentă și, uh, și uh, angajată a resurselor silvicole, se transmite același mesaj, anume că trebuie să folosim acordurile pe bază de voluntariat și Exana este un exemplu foarte bun unde lucrurile s-au schimbat. Deci avem uh, niște instrumente la dispoziție, haideți să le, să le îmbunătățim și să ne pregătim pentru următorul mandat, unde să avem și legislație privind obligația de diligență la nivel european. Nu am o întrebare, ci vreau să vă spun că vrem să ducem mai departe mesajele pe care le-ați transmis. Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să adreseze întrebări. O să dau cuvântul lui Maite, dar domnul Miții ne va răspunde după ce Uh, după ce se va adresa întrebări din partea deputaților, o să le spun oaspeților noștri că nu le vom mai da din nou cuvântul, fiindcă mesajul dumneavoastră a fost primit, uh, a fost ascultat. Mai te... Am da, părăsat de la Mighty Earth, Mete Jone. Mulțumesc pentru această ocazie de a lua cuvântul în fața dumneavoastră astăzi. Eu lucrez la Mighty Earth, un ONG care analizează problema de despădurilor și am uh, studiat problema cacaoei și prin cartografia prin satelit am aflat că cacaoa uh, este la baza 30% din despăduriri în uh, Ghana și Costa de Fildeș, reprezentând principala cauză de despăduriri în aceste țări. După cum ați văzut, 90% din păduri au dispărut în Costa de Fildeș și în Ghana 80% din păduri de când și-au obținut uh, independența. Deci acestea două țări se îndreptă către probleme de deșertificare. Cartografia prin internet, a, prin uh, satelit, a arătat că cacao este motivul uh, defrișărilor peste tot în lume. Un, un Camerun, de pildă, în Ecuador, Peru și Indonez- Indonezia. Problema este globală, ceea ce înseamnă că și soluția trebuie să fie globală. Am făcut o anchetă sub acoperire în coasta de filde și mi-am dat seama cât de, în ce măsură cacao este la baza activităților ilegale. Se poate spune că 40% din cacaoa din coasta de filde și este ilegale din zonele protejate, din parcurile naturale. Deci un procent foarte mare din cacaoa din Ghana are ca sursă tot aceste zone protejate și parcuri naturale, ceea ce înseamnă că noi importăm și consumăm un produs ilegal. În cadrul acestei anchete sub acoperire, am descoperit uh, că există cacao ilegală în, major, în lanțul de producție al multor companii, inclusiv Mondalez, Ehm, dar multe altele, Nestle, Mars, Starbucks, Lind, Ferrero, aproape fiecare companie mare eh, cumpără sau a cumpărat cacao ilegală care și-a adus contribuția la distrugerea biodiversității în multe locuri din lumea întreagă. Am eh, avut am așteptat la o schimbare pozitivă din partea industriei, din partea guvernului ganez și din coasta de Fildeș și am avut oaspeți din aceste două țări. Această inițiativă este o inițiativă foarte bună, Coco and Forest. 80% uh, a industriei este acum acoperită de această inițiativă după raportul nostru, dar noi am considerat că nu este suficient, fiindcă acolo sunt protejate pădurile doar din Africa de Est. Noi am vrut ca industria din întreaga lume să se angajeze, să nu distrugă uh, păduri pentru producte de cacao. 70% din companii au fost de acord și o companie uh, și o țară din America Latină uh, va semna pe 27 acest, uh, acest angajament și Ecuador și Peru sper să o facă în curând. Aceste acorduri pe bază de voluntariat sunt un pas în direcția cea bună extraordinar. Au fost, s-au întâmplat mult mai rapid pentru păduri decât cele pentru a pune capăt muncii copiilor, deci industria își asumă angajamentele mult mai rapid uh, decât în trecut. Dar, dar fiindcă aceste acorduri de, pe bază de voluntariat uh, nu au uh, um, nu au obținut rezultatele pe care le așteptam, pentru că la ora actuală avem încă 2,1 milioane de copii care lucrează, care sunt victimele muncii infantile. Deci nu au dat rezultate. Știm că e nevoie de acțiuni obligatorii. Deci, Vreau să vă spun că această problemă este foarte gravă, este globală, mondială. Industria s-a mutat, țările producătoare s-au mutat și ele acum s-au, s-au mișcat, pardon, scuzați. Industria s-a mișcat, țările producătoare s-au mișcat. Când se va mișca și Uniunea Europeană? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Miții. Dați dumneavoastră cuvântul pentru a răspunde acum. Acum trebuie să lăsăm deoparte a abordările pe bază de voluntariat. Ce părere are comisia? So. Inițial aveam 8 minute, după care 5 minute, iar acum răspund direct la întrebări. Îmi cer scuze, da, e, e în regulă. Nu am să vorbesc uh, despre acordurile de parteneriat voluntar din Ghana, ci le putem prezenta mai în amănunt ulterior avem o experiență de 10 ani în Ghana. Ce e important e că acum trebuie să ne punem de acord ce facem, atât în ce privește sustenabilitatea mediului înconjurător, dar și în ce privește ocuparea forței de muncă. E un element cheie al planului noastră de investiție ca, indiferent ce facem și dacă e vorba de pildă de contractele de proprietate de teren are să aibă un impact asupra locurilor de muncă. Datele prezentate astăzi mai devreme sunt inacceptabile, clar. În ceea ce privește caracterul obligatoriu, v-am spus că studiul de vezabilitate referitor la despădurire care a fost publicat în urmă cu câteva săptămâni a luat în calcul opțiunea adoptării unor măsuri uh, cu caracter legislativ, măsuri legislative cu caracter obligatoriu pentru a aborda direct lanțul de aprovizionare. S-a scos în evidență însă că orice regulament care prevede controlele obligatorii pentru produsele agricole ar fi Uh, ar reprezenta o provocare, mai ales din punct, din, din punct de vedere tehnologic, având în vedere că nu există o definiție stabilită la nivel internațional privind ce înseamnă un produs sustenabil și ce înseamnă lipsit de despădurire. Eu aș spune, da, putem uh, marca uh, tendința și putem juca o poziție, putem ocupa o poziție fruntașă, însă trebuie să fie o inițiativă multilaterală, pentru că degeaba ocupăm noi rolul fruntaș dacă nu există nimeni care să ne urmeze, lanțurile de valoare sunt globale, noi avem entitățile de uh, um, buluri internaționale, da. uh, intră și cacao aici, putem critica într-adevăr eficacitatea cu care operează aceste entități, însă blocul Uniunii Europene ar put, e dispus să ducă această dezbatere la nivelul cel mai înalt. Acolo sunt reprezentanți, sunt reprezentați principalii jucători, 70% din principalii producători de cacao e un pic uh, conducătorii versus, uh, îmi cer scuze, consumatorii versus producătorii. Um, Costa de Fildeș e reprezentată, țările din America de Sud și noi în calitate de consumatori. Dacă nu analizăm lanțul de, de producție și de valoare, după cum spuneai, uh, Linda, da, nu putem să recurge la o soluție de tip uh, crearea unui cartel OPEC pentru cacao, care să monopolizeze practic piața. Dacă asta ar uh, rezolva situația și ar duce la mai multă transparență pe lanțul de valoare. Cu siguranță nu, nu avem nicio siguranță că în acest fel uh, s-ar îmbunătăți nivelul de trai al comunităților din afară. După cum spuneam mai devreme, lanțul de valoare e unul global, există de asemenea o dimensiune industrială care trebuie abordat. Nimeni nu a vorbit de procesare mai aproape de unde se produce, unde are loc producția, Trebuie să ne concentrăm și asupra acestei întrebări. Facilitățile de producție sunt aproape de uh, sursa materiei prime. Am vorbit de comerț, de deșertificare. E mult de dezbătut. Nu e ușor să spui pur și simplu că un produs certificat în mod privat uh, va da de hack. Nu. Cercetările nu sunt pertinente. Da, s-ar putea să existe o dovadă uh, al unui uh, supliment, dar s-ar putea să nu fie suficient. Iată cum stau lucrurile în ce privește abordarea pentru certificare, însă întrebarea este dacă consumatorii europeni și globali sunt gata să plătească acest preț suplimentar. După care s-a vorbit de asemenea și de problema urmăririi, trasabilității, da, putem folosi TIC, avem sisteme de satelit, uh, putem urmări într-adevăr la nivelul comerțului cu amănuntul uh, dacă consumatorii, știind că se respectă anumite standarde, sunt dispuși să plătească acest preț suplimentar, dar trebuie să existe o dimensiune a consumatorilor, trebuie să existe un fel de cauzalitate unde prețurile reflectă atât um, această dimensiune a lipsei defrișării, cât și dimensiunea referitoare la munca infantilă. Nu am făcut încă asta, deoarece presupune un, o abordare care să acopere tot lanțul uh, de valoare, implicând toți actorii. Trebuie să discutăm de asemenea și de consecvența politicilor, luptăm pe toate fronturile, flect acordurile de parteneria voluntare. Putem, uh, de asemenea, profita de experiența acumulată cu regulamentul uh, UE privind cheresteaua, dar lucrăm foarte mult și în cercetarea în agricultură. Trebuie să dăm o mână de ajutor la fața locului, mai ales când vine vorba de combaterea dăunătorilor și să sprijinim organizațiile de agricultori, pentru că dacă acestea rămân în continuare puternic fragmentate, nu uh, vom obține nimic când vine vorba de consolidarea și uh, de a face ca lanțul de aprovizionare să fie mai eficient pe teren. Mulțumesc! Yeah. Um, okay, colleagues. I have been told that the, some... Dragi colegi, mi s-a spus că Cineva de la ambasada Perului aștepta să ia cuvântul, doamna Ana Maria de Utua. Trebuie să fie o intervenție foarte subcintă și înțeleg, îmi închipui că dumneavoastră credeți că suntem uh, foarte stricți, dar știți că deputații nu au foarte mult timp la dispoziție decât 3 minute în plen și mai puțin. Foarte succint pentru că întâlnirea asta trebuie să continue după aceea. Da, doamnă președintă, vă mulțumesc, vă mulțumesc mai ales că dumneavoastră ați introdus în punctul anterior al acestei dezbateri la grupul uh, anterior de discuție subiectul prețului, iar acum se discută despre subiectul pieței. Periul are foarte mult uh, de spus când vine vorba de defrișare, mai ales de defrișarea pădurilor tropicale. Aproape 60% din teritoriul țării noastre este uh, pădure tropicală, un teritoriu care este de 25 mai ori mai mare decât suprafața Belgiei. Aici, practic, uh, se află 12% din populația noastră. Suntem însă și o țară care suferă um, uh, mult de pe urma schimbărilor climatice, în timp ce noi suntem aici liniștiți, discutând, uh, făcând un schimb de opinii. Nu știu dacă ați văzut săptămâna trecută uh, problemele din Thailanda, salvarea copiilor care au rămas blocați în peșteră. Între timp, în Peru, ne-am confruntat cu un val de îngheț. Uh, cel mai groaznic din istoria noastră, într-o lună și jumătate și-au pierdut viața 600 de copii, principal copii, adulți și, firește, și vârstnici din cauza schimbărilor climatice. Cine a vorbit despre de asta? Nu știu cine însă. Oricum, în Peru, noi suntem cât se poate de conștienți de răspunderea care ne revine în acest uh, domeniu. Aici avem, practic, uh, cea mai mare biodiversitate de pe glob și suntem conștienți de nevoia de a proteja și oferi posibilități de dezvoltare comunităților noastre locale din uh, zona Amazonului și din Anzi. Cafeaua și cacaoa sunt produse de tradiție îndelungată în, în țara noastră avem uh, o structură de producători de mici dimensiuni, aceștia s-au unit în cooperativă și au făcut un efort pentru a asigura o producție de înaltă calitate cu o gestiune mai bună, prietenoasă cu mediul înconjurător, aplicând practici sociale care încurajează bunăstarea socială oferind posibilități superioare de venituri pentru comunitățile locale. Suntem prima țară din America de Sud care a adoptat legea cadru pentru schimbările climatice. Acest lucru s-a produs doar în urmă cu câteva luni. Am creat Exefor, este serviciul uh, silvic uh, național și de faună uh, specifică pădurilor. A fost greu să demarăm această inițiativă, însă acum e pe picioare și nu urmărește să înlocuiască pe nimeni, ci caută să structureze cooperarea și uh, participarea activă a comunităților indigene, a sectorului privat, guvernelor locale și regionale, a instituțiilor publice. Dacă aveți o declarație lungă, știți, putem să o trimitem uh, membrilor în loc să o citiți așa rapid, pentru că e greu și pentru interpreți. Sunt multe amănunte, poate doar pe scurt o propoziție, care sunt principale puncte. Firește, îmi cer scuze că vă ocup, vă răpesc timpul, însă uh, S-a pus aici o întrebare referitor la buna funcționare sau nu a anumitor instituții în ce privește inițiativele internaționale și în Peru au funcționat. În Peru am uh, intervenit uh, cu sprijinul țărilor Uniunii Europene, precum Germania, Elveția și precum uh, cu sprijinul unor organizații precum Rainforest Alliance, și fair trade, dar ei ne-au ajutat să ieșim pe piață. În uh, sistemul de remunerație, prețurile sunt cu 20 peste, cu peste 20-30% față de prețurile practicate pe bursa internațională și am reușit să facem acest lucru aplicând bune practici sociale și bune practici agricole. Am, doar vreau să vă spun, doamnă președinte, în cele din urmă, că e nevoie de coerență în uh, ce privește uh, politicile care pot fi definite în țările consumatoare importante, precum Uniunea Europeană. Să concepem politici sustenabile de, pentru a menține aceste inițiative. Nu e vorba doar de ajutoare, ci și de crearea posibilităților pentru ca populația să se poată dezvolta singură. Îmi cer scuze, nu am fost informată că uh, veți lua cuvântul și în plus chiar la sfârșit. Am avut uh, un panel excelent, nu pot da timp, nu pot uh, da cuvântul înapoi invitațiilor noștri pentru că nu mai avem timp. Da, e clar că um, toată lumea e de acord referitor la ce trebuie făcut. Domnule Miții, am înțeles uh, ce ați avut de spus, un subiect complex. Știm care sunt problemele care fac ca prețurile să scadă pentru producători. Este important um, să luăm, uh, să dăm curs acestor recomandări, pentru că în caz contrar nu vom avea un comerț echitabil și ne vom întâlni în uh, iulie și vom semna alte declarații. Le mulțumesc invitațiilor, le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Încheie această ședință. DV și coordonatorii de la V, nu în această sală, ci jos unde a fost în această dimineață 1G3. Mulțumesc, dragi colegi!